Fangen wir an, ja? Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Now our hearing. Äh, wir haben äh, alle Sprachen der Kollegen verfügt. Avem la dispoziție astăzi un regim lingvistic complet, deci puteți să vă folosiți limbile materne, se va interpreta. Avem 15 uh, limbi diferite în total și încep prin a vă ura bun venit călduros și vă rog să aveți puțină înțelegere pentru faptul că uh, și îngăduință pentru faptul că începem cu 8 minute întârziere. Uh, unii colegi vin de departe astăzi, lunea, și de aceea mă bucur că am totuși pe Ana Gomes și Eva Jolie, uh, două dintre vicepreședinte, și de altfel e și coraportorul, domnul Cofort și domnul Iacek. Văd că sunt câțiva colegi în sală și sper că în curând vor fi și mai mulți. Vă urez bun venit tuturor și v-aș anunța câteva lucruri uh, mai întâi. Rolul avocaților uh, al consilierilor și bancherilor în documentele Panama, despre care am discutat deja de două ori, în două reuniuni. Aceasta este a treia și de aceea salut în special pe invitații noștri care vor interveni. Am prevăzut două runde de intervenții în primul panel ne ocupăm de cazul francez Domnul Patrick Sue uh, va fi uh, partea panelului. Este președintele Societe General uh, și se ocupă și de filiala din Luxemburg și mai sunt și alți participanți. Iar în a doua parte a discuțiilor, în panelul al doilea, salut prezența reprezentanților elvețieni. Și cam acestea ar fi uh, anunțurile noastre. Am primit două refuzuri de a participa din partea două bănci, Credit Suisse, care ne-a comunicat că nu poate fi aici, dar că ne răspunde cu plăcere la întrebări și UBS, UBS, avem din 2 martie o scrisoare în care această bancă ne spune că va fi disponibilă la altă dată să trimită reprezentanți. Am verificat și am aflat că persoana pe care am invitat-o uh, n-a putut să vină din motive personale. Era, e printre victimele celor uh, atentatelor de la aeroport și uh, din motive personale nu poate să vină la aceste audieri în, în Bruxelles. Și a revenit, este, în, este sănătos și a pierdut doar un deget, dar uh, nu poate să uh, vină. Și v-am pus la dispoziție scrisoarea din partea băncilor elvețiene. În plus, din partea colegei Ana Gomes și din partea colegului Melo avem informații cum că în Portugalia uh, a apărut un caz nou care necesită o discuție a coordonatorilor uh, luna viitoare. Uh, de asemenea, la invitația președintelui Juncker, L-am invitat și pe domnia sa și ne-a spus prin biroul său că o să participe cu altă ocazie. O să discutăm iarăși în, în coordona, reuniunea coordonatorilor și să vedem dacă se poate să participăm pe 9 mai. În ultima săptămână am avut și o misiune de constatare în Luxemburg, uh, care i s-a acordat destul de multă atenție în prasă, în presă dar uh, am avut și multe anulări din partea băncilor și avocaților care uh, sunt implicați în aceste dosare Panama. Dar am reușit să discutăm cu ministrii uh, de finanțe și justiție, cu asociațiile uh, avocaților, cu uh, Camera Contabililor și altor experți și KPMG și um, PricewaterhouseCoopers care au fost la dispoziția noastră. răsunetul din Luxemburg uh, a fost de mai multe feluri. Um, ne uh, guvernul ne-a spus că uh, deja în, de, în septembrie 2016 am făcut pași înainte cu cadrul juridic pentru combaterea spălării banilor și se pare că toți cei din uh, piața financiară din Luxemburg se străduiesc acum să dovedească că și-au pus afacerile în ordine, chiar dacă în trecut au fost unele probleme. Luxemburgul joacă un, loc impor- un rol important nu doar din perspectiva um, numărului de intermediari financiari, peste 300, uh, și cele 15.000 de firme uh, fantomă din Panama, uh, Bahama și insulele Cayman. Și bineînțeles că am pus întrebarea de ce Luxemburg și răspunsul a fost destul de simplu. Uh, e al doilea um, stat care găzduiește fonduri în lume. Uh, la fel, dacă um, Londra este din zona euro, uh, e de asemenea cel mai mare, cel mai important centru financiar uh, și ca și uh, centru bancar, este un, un stat foarte important în general în lume, deci uh, toate acestea explică situația. Acestea ar fi observațiile mele și acum aș vrea să trecem direct la subiect. Peste 15 zile vom avea treia misiune constatatoare la Washington și în Delaware. Uh, și apoi toate informațiile și documentele pe care le-am primit până acum arată că și în Statele Unite cel puțin uh, două state au astfel de reguli speciale care le-ar mm, încadra în categoria paradisurilor fiscale. Vreau acum să începem cu uh, analiza și discuția despre situația din uh, Franța și salut pe invitați, pe domnul Patrick Suie, președinte al Societe General Luxemburg, apoi Sylvie David Chinot, uh, șef pentru uh, Compliance IFS la BNP Paribas, Anne, Anne Michel de la Le Monde din Franța, ziarist la Consorțiul Internațional pentru Jurnalism de Investigație, de asemenea Albert Alo, uh, director adjunct al uh, Serviciului de Informații Financiare din Franța, TRACFIN, prelucrarea informațiilor și acțiuni de combatere a circuitelor financiare clandestine și, de asemenea, Olivier Buteli, Taft, președinte al Accountancy Europe și Paul Gisby, manager pentru uh, impozitare și transparență. Bun venit călduros! În mod normal procedăm în felul următor. Persoanele invitate au la dispoziție maxim șapte minute pentru început și după aceea colegii pot, conform unei liste pe care o am aici la, la îndemână, pot interveni cu întrebări de asemenea și cu raportorii și domnul Iacek. Și acum îl invit pe domnul Patrick Șie să intervină. Vă rog. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Monsieur, je vous remercie de donner l'occasion. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur că îmi dați ocazia să exprim uh, poziția grupului Societe General în fața comisiei dumneavoastră. Astăzi sunt uh, secretar al Consiliului de Administrație al acestei uh, bănci, dar am fost secretar general adjunct până de curând, ocupându-mă de fiscalitate și conformitate și sunt președinte neexecutiv al Societe General Bank Trust, filiala noastră de la Luxemburg, care este cea mai veche bancă străină din Luxemburg, care 120 de ani angajează peste 400 de persoane și oferă o gamă întreagă de servicii bancare și este, bineînțeles, ocupată și în domeniul uh, activităților bancare private. În această calitate a fost citată în cadrul Panama Papers. Sunt aici ca să răspund pe scurt ce relație a avut societatea noastră cu Mossack Fonseca, acest cabinet, și apoi să spun în ce mediu de reglementare a avut loc uh, această activitate și dacă s-a constatat spălarea de bani, ce măsuri au fost luate de către grupul Societăți Generale pentru a se uh, pune în conformitate atât banca ca atare cât și clienții săi. În ce privește relația noastră cu cabinetul lui Mossack Fonseca, vreau să vă spun că pentru grupul Societate General uh, noi avem uh, activități de bancă privată uh, în proporție de 3%. Ca și active suntem a treia bancă de acest tip în Europa și avem mari activități concentrate în Regatul Unit în acest sens dar mai suntem prezenți și în Gibraltar, în Monaco, uh, în insulele anglo-normande și în Luxemburg, bineînțeles, dar în Orientul Mijlociu, în Asia, uh, cu excepția Singapurului, ca și la Bahamas, noi ne-am uh, dezinvestit de activitățile respective, deci am închis filialele respective. În materie de ce înseamnă servicii fiduciare. Banca privată are nevoie de așa ceva pentru că suntem uh, um, angajați în gestionarea uh, diverselor uh, capitaluri și uh, bogății. Este vorba deci de patrimoniu uh, în Franța și în străinătate. Există diverse structuri, inclusiv asigurări de viață dar și posibilități de a avea societăți și trusturi deschise în țările anglo-americane pentru clienții noștri. Ce înseamnă gestionarea acestui patrimoniu, acestor averi, uh, prin intermediul băncilor, prin intermediul asigurărilor de viață sau prin tot ce alt fel de intermediere. Noi am furnizat servicii de tip fiduciar, deci de trust, către o serie de mari clienții internaționali și în această calitate ne-am apropiat de Mossack Fonseca. Acum, Panama Papers. Odată ce s-au publicat documentele respective, noi am lansat o serie de controle interne ca să constatăm ce relație avem noi cu această, uh, acest cabinet. Am, deci, uh, decis să existe o inspecție. 13.000 de ore de muncă au fost necesare pentru noi ca să facem această inspecție. Uh, și aceste controle. Pe 31 martie 2016, acum un an înainte de apăra, apă, apariția, de publicarea acestor articole Panama Papers, pot să vă spun că Fonseca regrupa 66, făcuse 66 de uh, firme, 66 de firme cu ajutorul sau pentru clienții Societe generale. Acești, aceste 66 de structure, structuri sunt uh, active, restul erau doar cu numele. Jumătate dintre rezidenții respectivi erau uh, rezidenți fiscali în Uniunea Europeană și jumătate dintre ei, de fapt, se găseau în uh, Luxemburg. Toți făcuseră obiectul unei conformități fiscale și când aceasta nu a putut fi constatată, contul rol, conturile lor au fost blocate uh, sau închise pur și simplu. Ce se întâmplă astăzi după un an? Din acele 66 de structuri, toate mandatele fiduciare ale Mossack Fonseca au fost reziliate, uh, inclusiv la Luxemburg. Către patru dintre aceste structuri au fost deja angajate niște proceduri, dar există și oarecare lentoare aici. Cât privește Uh, structurile care au fost inspectate anul trecut, mai avem încă 17 active, dintre care niciuna la Luxemburg. Ca să termin acest tablou de ansamblu, am achiziționat o bancă din Anglia, care știm că avea niște relații de tip fiduciar cu Mossack Fonseca. Încă o dată, doar 17 structuri de acest gen au rămas Uh, deschise și pentru acestea procedurile de reziliere sunt în curs. Vreau să subliniez un lucru. Înainte chiar de publicarea Panama Papers, toate persoanele uh, cu reședință în Europeană au fost uh, inspectate din punct de vedere al conformității fiscale, când aceasta nu a putut fi constatată, contul lor a fost blocat sau pur și simplu închis. În orice caz, vreau să subliniez că activitatea fiduciară ca atare nu a fost considerată o infracțiune de tip penal uh, conexă spălării de bani. Și vreau să mai uh, citez, să menționez un lucru. <clears throat> Cifrele menționate în Panama Papers uh, se refereau la niște activități de lungă durată, la niște societăți care există de multă vreme dar între 2009 și 2017 noi pur și simplu am uh, încetat aproape activitățile noastre cu Mossack Fonseca, am împărțit la 10 numărul acestor activități, deci nu avem mare legătură cu ei. În orice caz, în lumina legislației de, împotriva spălării de bani, uh, inclusiv când vine vorba de activitățile financiare, noi uh, știm foarte bine care sunt obligațiile noastre legale când vine vorba de clienții noștri, de societățile noastre, societățile lor, de conturile lor și noi cunoaștem foarte bine cum funcționează conturile offshore și așa mai departe. Și banca noastră nu acceptă beneficiari efectivi anonimi prin structura sa. Bineînțeles că 40% din uh, declarațiile de bănuială, cum sunt numite în Franța, care vizează conturile offshore dinspre Franța, vizau uh, aceste uh, conturi sau relații fiduciare. Cât privește conformitatea fiscală și inspecția, pe lângă clienții noștri, vreau să mai subliniez un lucru. Uh, Începând cu 2009, grupul nostru a pus pe picioare un grup de comportament sau de conduită fiscală, ceea ce a dus la niște dispozitive, astfel încât să ne asigurăm că clienții noștri înțelegeau riscurile fiscale pe care și le asumau. Uh, am schimbat condițiile generale contractuale, astfel încât clienții să semneze clauze care indică că ei știu și își asumă răspunderea când privește operațiunile respective, mai ales când vine vorba de francezi. Nu vreau neapărat să vorbesc despre ei, dar era vorba aici, într-adevăr, de ce înseamnă pentru un francez deținerea unui cont în străinătate. Mă opresc aici, o societate general și pot să răspund la întrebări dacă doriți și vreau să vă spun că societatea general are tot uh, interesul și voința de a uh, răspunde la întrebări. Vă rog în măsura posibilului să respectați timpul alocat, pentru că altfel nu ne descurcăm. Urmează pe lista mea uh, jurnalista Anne Michel de la Le Monde. Vă rog. Bonjour. Uh, bonjour et merci de m'avoir sollicité. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Este o onoare să mă aflu în fața dumneavoastră Știți fondul acestui subiect, Panama Papers, lucrați deja de șase luni pe acest subiect și ați uh, explorat toate detaliile în domeniul reglementării. În primul rând, vă reamintesc esențialul. Pentru mine, ca jurnalist, a fost o muncă timp de 9 luni cu mai mult de 300 de colegi care ne-au permis să găsim 200, uh, aproape 250 de milioane de societăți offshore în Panama și în alte paradisuri fiscale. fiscale uh, insulele britanice și altele. Am demontat astfel niște scheme uh, complexe. Există sistemul păpușilor rusești, în care diverse companii includ altele și devin astfel invizibile pentru autorități, autoritățile de supraveghere, autoritățile naționale și justiție, în definitiv. Uh, fluxurile financiare devin uh, foarte dificil de uh, trasat. Este vorba de organizații și societăți offshore am participat pentru Le Monde la toate anchetele legate de finanțe și paradisuri fiscale, coordonate de Fundația de Jurnalism, care militează pentru un jurnalism independent din 2013. LuxLeaks, SwissLeaks și acum Panama Papers în aprilie 2016. Faptele care au fost revelate de Panama Papers sunt de o gravitate fără precedent, este vorba de spălare de bani, spălare de bani din fraudă fiscale, societăți offshore care uh, spală bani din alte activități, cum ar fi traficul de arme și de droguri, corupție, deturnare de fonduri publice și private și care susțin financiar organizații teroriste și persoane care se află sub sancțiune internațională a ONU și a Statelor Unite. Uh, despre asta anchetează comisia dumneavoastră. În 9 februarie, fondatorul Mossack Fonseca a fost arestat în cadrul unui scandal de corupție în Brazilie, Brazilia și conform procurorului responsabil cu ancheta, uh, uh, Europol a identificat în Panama Papers 3500 de nume de persoane și societăți legate de rețele sau activități criminale. Eh, exist, la origine se află intermedierii financiari, marile bănci internaționale, dar și actori mai puțin cunoscuți din sistemul financiar și mai puțin reglementați. Societățile de gestiune a patrimoniului, consilierii de investiții. În acest fel, în Panama Papers, pe o perioadă lungă între 1000 976 și 2015 sunt peste 360 de grupuri bancare care au făcut apel la uh, Mossack Fonseca, UBS, Credit Suisse, care deja au fost implicate în afaceri de spălare de bani și alte nume de bănci, Deutsche Bank, Nordea, Societe General peste 240.000 de societăți create după anii 2000, din care 15, peste 15.000 au fost uh, înființate de către uh, doar 15.000 au fost înființate de către Mossack Fonseca, celelalte au fost înființate de ceilalți intermediari. Anumite um, bănci s-au oprit. Din 2012, Societe General a încheiat colaborarea Alte uh, bănci încă mai practică acest, această colaborare. Însă, toți au fost implicați în activități pe care le-au mm, desfășurat cu Mossack Fonseca de foarte mulți ani. Acest lucru nu trebuie să fie trecut cu vederea, nu poate să fie Uh, trecut cu vederea, acest, acești intermediari sunt responsabili, HSBC, uh, care a lucrat pentru Bashar, Bashar al-Assad, Bashar al-Assad, până în 2011, chiar atunci când acesta era vizat de sancțiuni americane începând cu 2008. UBS a fost uh, implicată uh, cu o legătură cu un apropiat al lui Berlusconi vizat și el de sancțiuni. Din punct de vedere penal, dacă există infracțiuni, uh, acești intermediari sunt responsabili, de exemplu, prin complicitate la spălare de bani. Aceste fapte încă nu s-au prescris. Da, termenul de prescripție este de 10 ani în Franța pentru spălarea de bani. Însă nu toate aspectele sunt penale, există și problemele etice când uh, aceste bănci uh, oferă servicii pentru clienții lor jucând uh, cartea unui stat care oferă condiții mai favorabile. De exemplu, în anii 2000, când statul britanic a permis anonimizarea proprietarilor, toate aceste societăți au fost înregistrate ulterior în Seychelles. Dacă aceste reguli ar fi abrogate, atunci paradisurile fiscale și-ar pierde foarte mult din putere. Ă, fiecare societate offshore se bazează pe mulți intermediari. Există băncile care fie execută, fie participă, deschizând un cont bancar pentru o societate mm, offshore sau uh, deschide un cont de corespondent pentru societatea respectivă. Deci responsabilitatea este colectivă și acești, uh, faptul că există atât de mulți intermediari, face ca fiecare să arunce responsabilitatea în, pe umerii altuia. Câteva observații înainte de a continua uh, dezbaterea. În ultimii ani și în special în ultimele luni, s-au făcut câțiva pași importanți înainte. S-a intervenit sub egida OCDE pentru a apăra lupta împotriva spălării de bani și a corupției pentru cele 28 de state ale Uniunii și încă alte 100 de state din lume. lume, lume. A apărut și celula de informații internaționale, EFi și prioritatea cea mai mare acum după cum arată Panama Papers, ar fi, ar fi uh, controlul acestor societăți paravan din paradisurile fiscale, care mai există încă în sute, în, în număr de sute, sute de mii, chiar în Caraibe sau mai aproape de noi în Jersey. Trebuie să vedem cine sunt beneficiarii efectivi și să obligăm să se pună la dispoziția autorităților de reglementare registrele cu beneficiarii reali. Doar așa se poate lupta împotriva spălării de bani. der BNB Paribas. Dăm acum cuvântul uh, reprezentantei uh, BNP Paribas, doamna da, uh, David Șinu. Domnule președinte, domnilor și domnilor, um, ați invitat BNP Paribas să se exprime aici în legătură cu combaterea spălării de bani și evaziunii fiscale la nivel internațional în cadrul dezvăluirilor cunoscute sub numele de Panama Papers. Vă mulțumesc despre prilejul pe care ni l oferiți de a vă informa despre poziția și măsurile luate de BNP Paribas pe această temă esențială, combaterea evaziunii fiscale și rolul băncilor în acest sens. De-a lungul timpului și urmărind evoluțiile în materie de reglementare, noi ne-am consolidat treptat dispozitivul de cunoaștere a clienților și de supraveghere a operațiunilor acestora începând în special cu transpunerea de, celei de-a treia directive uh, împotriva spălării banilor, ne-am continuat politica de adaptare a organizării, în special în ceea ce privește Banca Privată Internațională. În cadrul programului acesta s-au luat patru măsuri structurale, astfel încât să fie adaptată în profunzime această adaptare a băncii private interna- uh, internaționale la schimbările din mediul său. Mai întâi, uh, consolidarea diligențelor față de clienți. Tot ce ține de banca privată, oriunde lume, e validat uh, de un comitet de acceptare a clienților care uh, discută cu, cu echipele din bănci uh, și cu experții care au drept de veto. E vorba de instanțe care au posibilitatea de a înțelege foarte bine cine sunt viitorii clienți, motivația, motivarea, fond, sursa fondurilor, uh, tipurile de fluxuri, precum și genul de administrare care ar fi adaptată. Acest filtru se încadrează în măsurile de combatere a spălării banilor, a fraudei fiscale, a finanțării terorismului, a corupției, precum și uh, se încadrează în respectarea obligațiilor internaționale, astfel încât să avem un scor de risc multicriteriu care să, indice, care să integreze mai ales țara de origine, profesia, trăsăturile pentru personalitățile expuse politic, dacă e cazul, tipul de produse dorite. Scorul acesta este identic la nivel mondial și stabilește nivelul de risc din relația cu acel client și deci uh, vigilența de care e nevoie, precum și frecvența revizuirii, reanalizării dosarului. Tranzacțiile realizate pe conturile clienților noștri, bineînțeles că fac obiectul unei supravegheri, conform datoriei noastre de vigilență constantă, menită a asigura uh, conformitatea acestor operațiuni. Apoi, cesionarea activităților noastre legate de uh, societățile offshore. Aceasta este a doua măsură. Cinci entități au fost cedate și trei dintre ele din 2010 în Panama, Bahamas și în Elveția. A treia măsură, cerința unei declarații de conformitate fiscală pentru toți clienții noștri rezidenți în Uniunea Europeană sau OCDE. Această măsură, lansată în 2012, a fost însoțită de un program de Reg- regularizare pentru clienții existenți și s-a încheiat în 2015. În cazurile de neobținere acestei declarații sau atunci când declarația nu a putut fi uh, certificată, conturile clienților noștri au fost blocate în așteptarea unei regularizări sau a unor uh, instrucțiuni uh, în sensul unor transferuri către țara de origine. A patra măsură, decizia de a nu mai întreține relații cu structuri offshore atunci când un rezident al Uni Uniunii Europene sau OCDE este beneficiarul economic, cu excepția, atunci când e vorba de Uniunea Europeană, de rezidenții din Regatul Unit, în cazul specific al trusturilor, un instrument judiciar cunoscut de dreptul cutumiar. Pentru a face acest lucru, banca se folosește o listă proprie cu 33 de jurisdicții, inclusiv cele care apar pe lista franceză a statelor și teritoriilor necooperante din 2010 și pe cea din 2012, dar se regăsesc acolo și entități, jurisdicții din lista din 2009 a OCDE, cu, cu jurisdicții care nu au luat suficiente măsuri de măsuri privind transparența și schimbul de informații. Bineînțeles, Panama se găsește pe aceste liste. Din precauție și din dorința de a simplifica, n-am redus încă numărul de țări care apar pe lista noastră internă cu așa numitele jurisdicții offshore, chiar dacă un număr dintre ele deja s-au angajat să încurajeze schimbul automat de date și nu mai apar pe lista uh, Franței sau pe lista OCDE. Aceste lucruri trebuie completate de evoluțiile pe care BNP Paribas le-a făcut în paralel cu funcția de conformitate, un act important al procesului de cunoaștere a clientelei. Și această funcție de conformitate a fost uh, reorganizată în 2014 ca să-i garanteze în totala independență. Funcția a fost integrată vertical, ceea ce înseamnă că ofițerii de conformitate din întregul grup raportează acum ierarhic în cadrul funcției celor responsabili cu conformitatea în grup, care la rândul lor raportează directorului general. Cu un buget propriu, funcția de conformitate a văzut că dispune din 2014 de mijloace mult mai serioase. De fapt, a fost o dublare a efectivelor uh, Uh, pentru a ajunge la 3000, peste 3.000 de colaboratori la sfârșitul lui 2016. Dispozitivul pe care l-am descris e revizuit de controlul intern, periodic și, bineînțeles, de organismele de supraveghere din toate țările în care suntem prezenți. Domnilor și domnilor, toate aceste măsuri uh, sunt dovada angajamentului pe care și l-a luat grupul nostru de mai mulți ani în cadrul unui program de îmbunătățire continuă a organizației și procesului nostru în ceea ce privește transparența, combaterea spălării banilor, corupției, finanțării terorismului și în vederea respectării uh, angajamentelor financiare internaționale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă David și nu. Vă mulțumesc din inimă pentru uh, cele trei intervenții introductive de până acum și ajungem acum la alt nivel. Reprezentant, uh, directorul adjunct al uh, TRACFIN, unitatea care se ocupă de prelucrarea informațiilor și măsurile de combatere a circuitelor clandestine financiare. Vă rog, domnule Alu. Bună ziua! Bună ziua, domnule președinte, și vreau să salut și pe toți colegii de la Comisia dumneavoastră de anchetă. Uh, TRACFA este un serviciu operațional de urmărire a fluxurilor financiare care lucrează pornind de la informații transmise de profesioniști din domeniul acestor fluxuri financiare și economice. Asta înseamnă că nu ne bazăm pe articole de presă și nici pe uh, denunțuri din partea unor persoane. Noi, în momentul în care avem o informație, ea a fost obținută în niște condiții extrem de clar încadrate de lege. Avem mm, împreună cu noi uh, experți imobiliari, contabili uh, și experți în servicii bancare care ne transmit informații cât se poate de punctuale Uh, revelațiile din presă de care vorbim astăzi, e bine, acestea au dus la o serie de uh, efecte, în sensul că serviciile antispălare de bani din anumite bănci uh, s-au trezit la viață și iată cum noi, Tracfa, am primit uh, Uh, mai multe informații decât de obicei, dar noi încă din 2015 primineam astfel de semnalmente legate de Panama. Nu se numeau așa aceste dosare, dar era vorba totdeauna de montaje financiare complexe și de căutarea unor beneficii extrem de semnificative. Și, într-adevăr, în 2015 am avut niște activități în acest uh, sens. Iar în 2016 am primit peste 470 de astfel de informații legate de Panama și, și de Panama Papers. Asta a fost ocazia pentru noi pentru a vedea ce se întâmplă cu aceste structuri mai în amănunțime. Hacfa, împreună cu serviciile poliționești și cu parchetul, se mobilizează pentru a vedea <clears throat> ce dosare există în curs. Nu noi diligentăm anchetele propriu-zis, dar pe noi ne interesează să vedem ce persoane fizice se ascund în spatele acestor societăți, uh, uneori uh, fantomă. Noi identificăm aceste persoane și astfel ajutăm anchetele care pot fi deschise de poliție, de parchet și așa mai departe și dintre declarațiile pe care noi le, le-am primit, am reușit să facem investigații în legătură cu 20% dintre acestea. Iar uh, în legătură cu Panama, 40% uh, a fost acest uh, procentaj. Și, într-adevăr, interesul a fost sau a mers în crescendo, inclusiv din partea băncilor. iar în 2016 60% dintre informațiile în legătură cu Panama au fost uh, aprofundate. Și uh, noi uh, am putut să aflăm dacă există anchete în curs în legătură cu aceste uh, suspiciuni și dacă nu există, noi puteam fi la originea unui uh, deschiderii unui dosar. Iată, am putut să contribuim astfel la transmiterea unor informații importante către autoritățile franceze în materie. Cam 75% din fluxurile de declarații ne provin de la bănci. Avocații, în schimb, nu reprezintă absolut deloc o astfel de sursă. Ei nu declară absolut nimic. Deci loc și de mai bine aici. De fapt, lupta împotriva spălării de bani <clears throat> se leagă strâns de tot ce se, ce se întâmplă cu aceste Panama Papers, pentru că este vorba de firme înregistrate sau societății uh, înregistrate în niște, uh, niște țări, niște jurisdicții care nu cooperează din punct de vedere financiar. Și apoi mai sunt și fluxuri financiare care circulă. Și ideea este că trebuie să facem o corelație între aceste societăți și firme și fluxurile de bani respective. Și aici, în Europa, cu ajutorul structurilor actuale, asta încercăm să facem și noi, să analizăm situația, să depășim acest ecran de fum și opacitatea ambiantă. Nu ne interesează, bineînțeles, nu numai uh, Uh, soarta conturilor franceze ca atare. Astăzi avem uh, în vizor o problemă încă și mai gravă, și anume finanțarea terorismului. Și atunci trebuie să vedem cine deține astfel de informații. Pe plan național avem un fișier național al conturilor bancare, numit FICOBank, în Franța, deci. Ne-ar place ca și alte țări uh, europene să aibă un astfel de fișier centralizat cu conturile deținute de oameni, astfel în, uh, și fișierul acesta să poată să repertorieze toate conturile unei persoane, care sunt mandatorii, mandatarii, care sunt persoanele care pot accesa contul, ce fel de conturi sunt uh, aici, uh, conturi normale, aș spune, sau cele în bitcoin sau alte monede virtuale, care oricum vor fi din ce în ce mai prezente în viitor. Apoi avem și un sistem de, zicem, veghe de 24 ore din 24 persoane care practic organizează o ștafetă în permanență și sunt în permanență vigilente în legătură cu tot ce ar putea să însemne anumite mișcări financiare oculte sau dubioase. Avem apoi schimburi de informații financiare foarte interesante în Europa și cu alte jurisdicții internaționale. Noi putem să primim informații sau cereri de informații din altă parte, din altă țară sau din Franța, pentru noi este același lucru. Poate că nu așa stau lucrurile în alte eh, jurisdicții. Chiar dacă această unitate ne trimite uh, o cerere de informații, nu înseamnă că și ancheta va putea să se declanșeze numai pe această bază. Și atunci este clar că noi ne dorim un adevărat schimb de informații operaționale. E bine să primești un răspuns la o întrebare, dar să poți să și folosești acest uh, răspuns așa cum trebuie. Astăzi, cadrul juridic nu ne permite să utilizăm informațiile așa cum ne-am dorit. O completare. Uh, riscurile emergente. Mai cu seamă platformele de crowdfunding, participare, finanțare participativă. În Franța, <clears throat> o nouă reglementare a văzut lumina zilei de curând, inclusiv tot ce înseamnă punerea în comun Uh, a unor bani pe internet pentru diferite uh, scopuri, un fel de uh, CR. Este foarte clar că aici pot să se întâmple multe lucruri sub pretextul punerii unei bani pentru un cadou sau pentru a finanța o finanțare finanțau aniversarea unor prieteni pe internet, s-ar putea să se strângă bani pentru ca cineva să plece să facă jihadul uh, în Orientul Mijlociu. Este clar că și aici activitatea de informații, contrainformații este foarte importantă. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult. Alo? Mulțumesc, domnule Alo. Vă Mulțumesc în special pentru sugestiile făcute de către sfârșitul intervenției, pe care cu siguranță le vom discuta. Invit acum pe uh, directorul Accountancy Europe, domnul uh, Olivier Buteli și uh, însoțitorul, colegul său, Paul Gipsy, de, și dacă nu mă înșel, Accountancy Europe reprezintă uh, organizații din 37 de țări, uh, experți uh, în domeniul economic și contabil. Deci vă dau cuvântul și după aceea vor interveni colegii. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba engleză și voi începe prin a vă mulțumi dumneavoastră, domnule președinte, pentru, a ne, că, pentru că ne-ați invitat să contribuim. Uh, Mulțumesc colegilor din comisie care lucrează admirabil. Înainte de a mă exprima în legătură cu munca dumneavoastră, prezint organizația mea, dumneavoastră ați început să o faceți, însă tocmai ne-am schimbat numele. Eram Federația Experților Contabili Europeni înainte, dar mi se pare că este important să înțelegeți de unde vin opiniile noastre și cum ținem cont de interesul public. Un, o idee pe care trebuie să o subliniez este că contabilii lucrează în capacități foarte diferite în, în Europa. Une, unii lucrează în firme de contabilitate de diverse dimensiuni, firme mici sau mari, lucrează și în interiorul un, unor companii, cum ar fi director de finanțe. Și o mare parte o, o parte semnificativă a membrilor noștri lucrează în sectorul public, de exemplu în curțile de conturi sau ca inspectori. Ca organizație europeană, nu avem uh, putere de reglementare, avem doar o putere soft pe care o uh, folosim pentru a încerca să influențăm cum uh, decurge profesia noastră cadrul de reglementare al profesiei noastre variază foarte mult în funcție de statul membru. Unii eh, dintre membrii noștri au anumite prerogative disciplinare, însă majoritatea nu le au. Multe din aceste instituții au prin carte sau prin lege un mandat de a ține cont de interesul public. În plus, toate, toți membrii unui institut institut ar trebui să se supună unui cod global de etică. Diversitatea apartenenței noastre și faptul că lucrăm pe baza de consens ne, ajunge, ne ajută să avem o perspectivă cu un context foarte larg. Deci încep <coughs> Eh, cu aspectele de impozitare, pentru că multe dintre întrebările dumneavoastră sunt vizează acest lucru. Aceste servicii de impozitare pot fi furnizate de contabili, juriști, bancheri eh, și alte profesii. Sunt unele state membre unde nu există reglementare și oricine poate să acorde consiliere fiscală, fiscală și poate să o facă eh, fără un cadru etic Orice inițiativă de a reglementa acest domeniu ar trebui să acopere toți furnizorii potențiali, pentru că altfel își va, uh, nu își va respecta obiectivul de uh, beneficiu public. Acestea fiind spuse, nu cred că impozitarea este problema principală din Panama Papers, nu doar pentru că un, unele dintre documente se referă la practici care mm, astăzi nu ar mai fi acceptabile social sau care au devenit ilegale. După părerea mea, după părerea mea există două probleme principale. În primul rând, pierderea uh, unui sentiment al valorilor și, și proporției OCDE recent a recunoscut în mai multe studii că am ajuns la niveluri nesustenabile de inegalitate. După aceea intervine suveranitatea. Există anumite state care sunt dezavantajate în ceea ce privește capitalul uman uh, sau uh, fiscal și care Uh, oferă secretul bancar. Însă uneori uh, legiuitorii introduc uh, stimulente fiscale în sprijinul unor obiective politice legitime. Persoane private au dreptul la protecția datelor private, însă deseori este vorba de profituri din crime, spălare de bani, evaziune fiscală, care trec prin aceleași procese. Deci, noi la Accountancy Europe ascultăm criticile care sunt adresate profesiei și uh, continuăm să le utilizăm pentru a îmbunătăți contextul. Nu trebuie să ignorăm și rolul nostru. Contabilii susțin transparența și sunt uh, Uh, piața de legătură dintre uh, raportarea financiară și non-financiară. Facem audituri și uh, susținem guvernanța corporatistă. Avem un rol cheie în lupta împotriva criminalității financiare. În multe state, administrațiile fiscale fac apel la profesia noastră pentru a moderniza operațiunile și pentru a uh, folosi noi tehnologii. În sistemele, uh, fis, fis, sistemele fiscale din momentul actual nu ar putea să funcționeze fără contabili. Dincolo de titluri, uh, majoritatea titlurile din presă, majoritatea contabilii facilita, contabililor, majoritatea contabililor, contabililor facilitează lucrările sistemelor fiscale. Nu înseamnă că avem dreptate întotdeauna. Uh, am făcut însă multe eforturi recent pentru a dezbate o abordare mai uh, echitabile, echitabile. Îmi spuneți că nu este suficient și aveți dreptate. Deci, cum putem să uh, permanentizăm acest progres? Aș dori să sugerez două obiective și două instrumente. Obiectivele sunt să uh, asigurăm un cadru de condiții și, în al doilea rând, să ne gândim în termenii de eficiență. Instrumentele ar fi transparența și cooperarea. Dacă vorbim despre condițiile cadru, cred că anumite legislații specifice eh, este o necesitate clară, însă nu trebuie să uităm de uh, rolul acestor condiții cadru. Nu încep să vă spun în legătură cu importanța educației sau guvernanța corporatistă, însă acestea sunt fundamentale. Ca un exemplu, un recent, studiu recent al Copenhagen Economics a constatat că relaxarea uh, uh, verificării statutare în Danemarca a dus la um, creșterea diferenței de impozitare. Deci, nu trebuie să încercăm să um, rezolvăm problemele fără studii empirice. Uh, evaluările noastre de impact datează dintr-o lume care deja a dispărut. Acum uh, trăim într-o lume a digitalizării, a resurselor naturale periclitate, a mobilității din ce în ce mai uh, crescute. Însă noi nu ținem cont de aceste aspecte. În ceea ce privește eficiența, avem nevoie de nu mai multe legi, ci mai puține și mai simple, în special în domeniul fiscal. Aceste, o legislație fiscală simplă, care să fie ușor de înțeles și de aplicat, dar și uh, aplicarea este imposibilă fără resurse Uh, fără administrații fiscale cu resurse mai mari și cu uh, experiență mai uh, îndelungă. Trebuie să punem capăt uh, caracterului secret, pentru că aceste, acest secret bancar nu doar că facilitatea facilitează frauda, ci și uh, duce la pierderea încrederii. Confidențialitatea, bineînțeles, uh, este, uh, trebuie să fie reglementată sub, uh, cu reguli specifice. Accountancy Europe susține dezvoltarea unui cadru prin contribuirea la îmbunătățirea legislației, prin organizarea unor dezbateri și lucrând la proiecte specifice în, alături de societatea civilă. Salutăm multe dintre elementele raportului uh, de săptămâna trecută. Uh, transparența poate să ajute în domeniul fiscal. Închei pe punctul cooperării, care este uh, un aspect extrem de important. Noi, contabilii, um, societatea civilă, mediul de afaceri, au același obiectiv de a lupta împotriva fraudei. Este un drum destul de lung și întortocheat și acest lucru este uh, uh, și acest lucru este foarte clar pentru statele care uh, deja au experimentat cooperarea între autoritățile fiscale și contribuabili. Doar prin cooperare și transparență putem uh, înainta. Mulțumesc, domnule Butilistaft. Cu siguranță E greu să te încadrezi exact în șapte minute. Vă mulțumesc uh, pentru că ați și răspuns la întrebări și acum ajungem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Avem cam până la ora 5. Eu nu mai fac observații și las imediat pe coraportori să intervină, adică pe Iepe Cofut și Petru Iecec. Uh, avem împărțit timpul în așa fel încât să aveți maxim 5 minute pentru prima întrebare uh, și după aceea, eventual, dacă rămâne timp, mai uh, puneți și alte întrebări. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și invitațiilor, ne bucurăm să vă vedem și trec direct la întrebări. Mai întâi, pentru uh, Societe General. Conform Panama Papers, în 2009 ați creat două fundații, Wolvert și Ozo, pentru care beneficiarul real este banca uh, din Luxemburg a Societei Generale. Trebuie spus că doamna Michel de la Le Monde a scris un articol pe această temă și a spus că cele două fundații au fost create deoarece British Virgin Islands treceau prin schimbări legislative care puteau să ducă la renunțarea la anonimitatea companiilor offshore. Deci, Societe General poate să clarifice utilizarea și activitățile celor două fundații? De asemenea, dețin, com, dețineți companii offshore pentru clienții dumneavoastră sau care e scopul lor? Și de asemenea, tot pentru Societe General. Ați spus că știți acum care este identitatea tuturor uh, beneficiarilor reali. Asta presupune și persoane fizice și fizice sau numai fizice? Aș vrea să-mi precizați și în încheiere pentru BNP Paribas, de ce nu ați urmat exemplu Societe General, din câte înțeleg eu, de a închide toate conturile legate de Mossack Fonseca? Mulțumesc! Mulțumesc, dacă am auzit eu bine, uh, întrebările se adresează băncilor. Domnule și vă rog. Mulțumesc. O să răspund mai întâi la întrebările despre fundații, un subiect bine cunoscut, deja expus public, de altfel de societate General, de directorul uh, general în Senat, când a fost audiat. Fundațiile despre care se vorbește aici, Valveder și USO, nu sunt deținute de Societe General, nu suntem acționari, nici beneficiari și, prin urmare, nu există nici societate clienta noastră legată de aceste fundații în acest moment. Deci, Societe General nu are nicio legătură cu ele. Cred că am răspuns astfel la întrebări. A doua întrebare viza... Vă rog, Puteți să repetați o întrebare? Când spuneți că știți acum care este identitatea tuturor beneficiarilor reali, includeți aici și întreprinderi, firme, persoane juridice? Din câte am înțeles eu, dacă citești uh, Panama Papers, în 2009 Societe Generală a creat cele două fundații. Acum spuneți că nu aveți nicio legătură cu ele. Cum puteți să explicați? Repet ce vă spuneam. Societe General nu a creat aceste fundații. Ele au fost create de clienți pentru alți clienți prin uh, Mossack Fonseca. Noi în niciun caz nu le-am creat și nu suntem nici beneficiari. E un lucru clar. Există documente care au fost publicate care arată clar că era vorba de ceva făcut pentru clienții Societe General. Acum, în legătură cu beneficiarii reali, trebuie să nu existe confuzii, pentru că tehnic, până la urmă, e un subiect complicat. În, până la urmă, beneficiarul real nu e niciodată o persoană uh, juridică, o întreprindere, o firmă, ci întotdeauna e o persoană fizică. Transparența se exercită întotdeauna. Acestea sunt uh, regulile în materie de combaterea spălării banilor. Nu vreau să răspund eu în locul altora, dar e clar că dacă aplicăm a treia directivă privind spălarea banilor și mai ales și pe a patra acum, nu vor fi probleme. Acum, dacă intru uh, pe teren fiscal, cu uh, aplicarea schimbului automat de informații, vom avea obligații extrem de clare, identice cu cele aplicabile în materie de spălare a banilor și pe care deja le aplicăm pentru că din anul acesta a trebuit să facem acest lucru. Mulțumesc. A treia întrebare, doamna Davicinu. Banca privată internațională BNP Paribas nu are acorduri comerciale sau relații deosebite cu un cabinet sau cu Mossack Fonseca? pentru a înființa firme în avantajul clienților săi. Nu face nici recomandări de utilizare a unui astfel de cabinet. Așadar, nu avem ce să facem, ce să eliminăm, să, să rupem niște legături care nu existau. Și aș reveni la câteva aspecte importante. În primul rând, așa cum v-am explicat, avem un demers din 2012 de a crea o politică de punere în conformitate fiscală a clienților noștri, persoane fizice și juridice, și acest demers s-a încheiat în 2015. În paralel, toți beneficiarii economici efectivi ai persoanelor juridice care puteau să fie clienți ai grupului sunt în mod evident, cunoscuți. V-am explicat puțin mai devreme că toți clienții, toți cei interesați sau care au legătură cu un cont și beneficiarii efective ai persoanelor juridice sunt cunoscuți. Așadar, există pe de o parte transparență în ceea ce privește beneficiarul economic și transparență fiscală în ceea ce privește măsurile luate începând cu 2012. Mulțumesc. În continuare, Peter Iecek. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Primele două întrebări pentru Societe General. În legătură cu procesul de due diligence, de vigilență cuvenită, cum a funcționat și mai ales s-a contractat, subcontractat unei filiale vreodată și mai ales uh, dacă deschideți conturi bancare pentru entități offshore create de Mossack Fonseca, cine s-a ocupat de uh, verificările necesare de due diligence? Mă întreb dacă ați tras învățăminte, ați schimbat cumva procesul, pentru că se pare că nu s-a făcut nici ce era cuvenit, nici uh, diligență nu a fost cealaltă întrebare, în legătură cu acțiunile la purtător, se pare că banca dumneavoastră le-a folosit cel mai mult. Mă întrebam dacă afecțiunea, aplicarea către acest instrument mai e de actualitate și în legătură cu TracFin, fiul din Franța, Unitatea de Informații Financiare. În primele răspunsuri ați menționat problema cu uh, țara gazdă și uh, țara solicitantă pentru grupurile de societăți. Și apoi, date fiind revelațiile din Panama Papers și rolul jucat de băncile franceze, credeți că există situații în care ar fi trebuit să fi fost informați de tranzacții suspecte și nu ați fost sau despre numărul acestora și dacă da care a fost motivul. E vorba de volum, e ceva tehnic sau e vorba de lipsă de cooperare sau atenție din partea celor care trebuie să raporteze. Mulțumesc. Wer startet? Cine începe? Vă rog. Merci, monsieur président. Domnul Sue. Mulțumesc. În ce privește procesul de declarații, e simplu. Nu vreau să intru în detalii și să repet ce a spus doamna Deficino. Avem aceleași proceduri, pentru că respectăm aceeași legislație, deci n-aș intra în detalii. Și mai avem și același nivel de vigilență și atunci clientul este supus unei astfel de profilări. Identificăm uh, beneficiarul. Asta încercăm să facem. Dacă există suspiciuni, există apoi o declarație. Și declarațiile băncii private pe 2015 reprezintă în proporție de 40% declarații legate de conturile offshore. Am mai spus asta. Și deci se face deseori o confuzie între ceea ce știe banca și ce proceduri are la dispoziție și uh, procedurile juridice și cadrul juridic care are propriul său ritm. Însă bancherul nu poate să se mulțumească cu așa ceva, pentru că are în față un client, pentru că are niște obligații, inclusiv uh, lupta împotriva spălării de bani, dar clientul, bancherul în primul rând vrea să știe cine este acest client, dacă este cineva sigur și dacă nu e ceva riscant ca operațiune. bine. Cine mai dorește să răspunde? Vă rog, domnule Alu. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru întrebări. Întrebarea este dacă Tracfin Celula de informații financiare din Franța a primit toate informațiile la timp și așa cum trebuia. Dacă am înțeles eu bine întrebarea. În Franța avem o facem o diferență între autoritatea de control și supraveghere și, pe de altă parte, celula operațională care primește efectiv informațiile. Partea de uh, supervizare, de supraveghere, este cea care se deplasează pe lângă bancă ca să uh, facă inspecția să constate conformitatea și care acționează în mod uh, prudențial. Este exact ceea ce am făcut noi din 2015 încoace. Și, într-adevăr, dialogăm și cu alte administrații, iar procedura pe care uh, o menționez aici este una scrisă, care are propriul său uh, curs v-am spus, pentru TRACFA, momentan interesante sunt 477 de informații care au fost primite și care vizează direct Panama Papers. Însă, uneori avem și, sau suntem beneficiarii prin ricoșeu uh, a acestor uh, informații care apar în presă. Dar asta poate să fie cu două tăișuri. Uh, pentru că poate să fie o suspiciune întemeiată sau nu, care poate să iasă la un moment dat în presă în funcție de contextul uh, politic, care poate să aibă sau nu legătură cu mafia sau cu alte crime organizate. Deci, într-adevăr, știm bine că problemele de fiscalitate nu sunt uh, ceva recent, ci există de când lumea aceste probleme și ele vor exista și în viitor. Și, bineînțeles, noi, vă spuneam, putem să mergem pe lângă o bancă și să ne interesăm uh, de anumite operațiuni care par mai stufoase, mai uh, complicate și să punem întrebări. Și asta facem și cu Panama Papers. Mulțumesc foarte mult! Tom van Mulțumesc. Uh, urmează din partea PPE um, Tom van den Kenderele. Lare. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc pentru toate prezentările pe care uh, le găsesc foarte interesante. Pentru domnul Butelis Taft, în primul rând. Și doamna Michela a făcut observație în acest sens. S-a constatat cu Panama Papers cum că există în toate aceste montaje financiare dezvăluite foarte mulți intermediari. Ce pot să facă băncile și contabilii și ceilalți pentru a descuraja recursul la toate, ace- toate aceste lanțuri de intermediari? Apoi, transparența. Am auzit asta în intervenția dumneavoastră și apreciez. Și atunci mă întreb dacă planificarea fiscală care vizează uh, paradisul financiar european ar trebui să fie urmată uh, neapărat de o clauză de, dis- de, de dezvăluire, vă rog. Domnule Butări și apoi domnul Michel. Mulțumesc foarte mult. Pe scurt, bineînțeles că asistența tehnică e necesară oricând în această lume complexă în care e, trăim. Și, bineînțeles, nu toată lumea joacă pe picior de egalitate, nu toată lumea are aceleași obligații. Și noi e, lucrăm în branșa noastră ca să ne asigurăm că toată lumea se conformează așa cum trebuie cu legislația. Și bineînțeles că asta înseamnă foarte multe resurse. Uh, asta înseamnă că toți practicanții noștri uh, acolo unde nu există reglementare și oricine poate să fie consilier fiscal uh, sunt limitați. Trebuie, în primul rând, să creăm o legislație aplicabilă și coerentă Eh, în ceea ce privește legislația, am eh, susține o legislație în legătură cu unde au loc aceste tranzacții. Avem instrumente pentru a ajuta uh, întreprinderile să uh, decidă spre dezvăluirea informațiilor publice publice de la țară pe țară. Și Consiliul Europei a dezvoltat uh, instrumente în acest sens. Aceste documente de lucru, vă rog, ați putea să ni le puneți și nou la dispoziție, aceste instrumente cu care lucrați, ca să spunem așa? Uh, Frau Michel. Doamna Michel. În legătură cu subiectul identificării uh, beneficiarului real, acest subiect este pe agenda G20, OCDE și a Uniunii Europene și cred că ar fi necesar să dăm un impuls politic internațional acestui subiect, pentru că acest subiect trebuie să fie tratat după cum trebuie, să se ajungă la un acord uh, internațional pentru a atrage în mod foarte natural investiții internaționale. Știți că prim-ministrul britanic nu a reușit să facă ca corona britanică să participe pentru că uh, avem nevoie de condițiile necesare transparenței financiare. Fără îndoială, Uh, trebuie să ne bazăm și pe intermediarii pe intermediari să dea dovadă de etică. Atât OCDE și cât și Uniunea Europeană lucrează pe acest subiect, însă poate ar fi mai prudent și mai înțelept să constrângem băncile să băncile din toate statele din Europa să își închidă e, sucursalele de pe aceste teritorii de pe statele de pe lista neagră sau cel puțin să nu mai aibă în, în, a, să nu mai aibă activități acolo. Unele bănci au declarat că nu mai au sucursale, că și-au închis activitățile atunci, atunci când aveau încă uh, legături cu intermediari de la fața locului, cum ar fi Mossack Fonseca. Deci trebuie să ne gândim la sancțiuni în cazul în care nu se respectă aceste reguli. Vă mulțumesc. Foarte scurt, vă rog. Și după aceea, Evelyn. Doar un aspect. Suntem astăzi într-un context care s-a schimbat foarte mult trebuie să ne recentrăm activitatea în cazul Societe General. Nu mai avem sucursale, nu mai avem activități decât în statele care sunt în cadrul schimbului automat de date și de informații, doi care au semnat Convenția de Asistență Internațională, care a fost definită de OCDE, și trei în state pentru care frauda fiscală este o infracțiune subiacentă sub uh, spălarea de bani. Cred că acest lucru răspunde la ceea ce s-a spus în legătură cu rolul băncilor și cum își pot uh, uh, curăța activitățile. Vă mulțumesc, Evelin Regner. Aus von den Sozialdemokraten. Din partea grupului SND. Mulțumesc. Prima întrebare este pentru domnul Patrick Sue de la Societe General. M-am uitat în codul de conduită și mi se pare că e formulat cam modest. Spuneți că nu mai aveți activități offshore. Vă referiți la lista franceză, lista neagră franceză, dar aveți uh, filiale care sunt în top 10 uh, um, al uh, societăților uh, secrete. Și de asemenea, uh, aș vrea să vă întreb cum sunt definite în Franța, care sunt criteriile pentru aceste activități și în insulele Cayman există un index Um, al secret, uh, caracterului secret, uh, vă referiți la acesta sau la lista franceză, lista neagră din Franța? Domnul Alo? Sur, uh, en, ce concerne... Uh, În ceea ce privește Societe General, într-adevăr, are un cod de conduită pentru propriile sale sucursale. Nu vorbim despre societățile offshore ale clienților săi. Uh, acesta este un alt subiect. În 2010 am luat o poziție foarte clară, fără sucursale în statele considerate ca teritorii care nu cooperează. Grupul Societe General, ca grup francez, aplică normele OCDE. După aceea, regula franceză este cea care este în vigoare precizez acest lucru pentru că Luxemburgul, de exemplu, nu are o listă cu statele care nu cooperează. Deci ne-am retras din toate statele vizate de listele negre. Este o politică pe care încercăm să o respectăm în ceea ce privește definirea acestei liste, aceste liste sunt uh, actualizate în fiecare an de către guvernul francez, deci guvernul francez vă poate da un răspuns, eu nu o pot face decât în nume personal. Mulțumesc, domnul Lalo. Uh, mulțumesc. În legătură cu aceste liste ale teritoriilor care nu cooperează, lista guvernului francez se referă la listele deja existente, însă aplicăm și listele internaționale, nu GAFI. În momentul actual, Ministerul Finanțelor nu a uh, mers mai departe pentru a înființa, uh, de a, pentru a pune la punct alte liste. Deci, uh, ne uh, referim la listele GAFI și la listele europene, dacă există. Um. Am o întrebare suplimentară. Care este statutul uh, teritoriilor de peste mări? Aveți 34 uh, uh, de astfel de teritorii ale Marii Britanii, Franței, 34 și câteva dintre ele franceze. Se aplică același drept? În Marea Britanie ni s-a spus că deși sunt sub coroana Marii Britanii, există regim juridic propriu. Ne spuneți ce se întâmplă în cazul teritoriilor franceze? Uh, sur, sur în ceea ce privește teritoriile maritime ale Franței, o chestiune foarte importantă, într-adevăr. În general, dacă avem un text care se aplică la nivel național, uh, adică Corsicii și celor departamentelor maritime, există un articol în legea respectivă care precizează că dispozitivul se aplică prin echivalență teritoriilor maritime. Deci există mențiuni clare în legislația noastră pentru a menționa unde și cum se aplică. Însă există anumite servicii ale statului pe care pot să difere avem o cooperare între serviciile fiscale naționale și serviciile care de obicei sunt agenți sub statutul dreptului francez, care sunt implicați în politica teritorială maritimă acest, acestor teritorii maritime franceze. Mulțumesc, e altceva decât în cazul Regatului Unit. Urmează domnul profesor Bernd Lucke. Întrebarea mea este pentru domnul Alo. Aș vrea să știu ce știți despre practicile în materie de spălarea banilor. Ați spus în răspunsurile scrise că e vorba de construcții complicate cu firme offshore care spală bani. Ce mă interesează pe mine și vă rog să fiți cât mai concret, cum ajung banii din activități infracționale în posesiunea unei firme offshore? închipui că organizațiile infracționale sunt pe teritoriul Uniunii Europene, au venituri periodice uh, mari și vreau să știu cum ajung aceste sume, care în general sunt în numerar sau sunt deja în conturi din Uniunea Europeană, deci cum ajung ele prin firme onshore la firme offshore sau uh, Există o modalitate de a le duce fizic ca numerar acolo. Deci, cum se mișcă acești bani în Europa? Aș vrea, deci, să știu mai multe despre prima etapă a spălării banilor. Adică avem banii care rezultă din infracțiuni și aș vrea să știu cum ajung în firmele offshore. Și dacă îmi permiteți, ne puteți spune ceva despre activitățile infracționale din afara Uniunii? Există sume de bani obținute în afara Uniunii Europene? Și apoi uh, sunt cumva spălate prin intermediul uh, structurilor europene? Mulțumesc. O întrebare clară, adresată în mod clar domnului Alo. Mulțumesc pentru întrebare. ar merita o intervenție de o oră din partea mea ca să vă explic toate po- mecanismele posibile de spălare a banilor, mai ales când e vorba de sume care vin din trafic ilegal de stupefiante. De ce am menționat în răspunsurile mele acest tip de spălare a banilor? Pentru că e foarte des întâlnit, nici nu e nevoie să părăsească teritoriul național și se funcționează la capacitatea celui care face spălare de bani de a obține consiliere, pentru că persoana fizică care face aceste lucruri va folosi anumite circuite pentru numerar, trebuie să scape de vigilența asigurătorului, a bancherului sau... Deci există niște frâne. O... Întrebarea dumneavoastră se referea la o organizație internațională infracțională. Cum ajung banii dintr-o țară în alta prin societăți cu sediul uh, în state, în diferite state și apoi în paradisurile fiscale. Anumite persoane asociate cu o comunitate anume vor face schimb de drepturi de tragere, între ghilimele, legate fie de traficul de stupefiante, pe de o parte, și apoi uh, există și o comunitate a celor care au nevoie de numerar și se va echilibra cumva situația între cele două grupuri. Există societăți care se vor infiltra în anumite instituții financiare, în afara teritoriului european, care uh, vor juca acest rol de cameră de compensare și vor eluda tot sistemul bancar internațional. Într-adevăr, la origine e vorba de numerar, de aceea fiind și alții luptăm pentru transparență. Vrem să știm de fiecare dată cine a făcut uh, o tranzacție în numerar, fie și cu 15 euro, dintr-un loc X către o altă țară. Deci e vorba de uh, recomandări care să ne permită să știm cine e sursa banilor și să vedem apoi de unde vin fondurile. Știm că aceste fonduri circulă, deci trebuie să aflăm și de unde vin să zicem, să luăm cazul monedelor virtuale, Bitcoin, să spunem, cea mai cunoscută. Puteți avea, într-adevăr, transferuri de valori în economia subterană care se fac fără ca băncile sau asigurătorii, tracfin sau oricine altcineva să fie la curent. De aceea spunem mai devreme, printre altele, că trebuie să legiferăm, trebuie să încadrăm acest domeniu al monedelor virtuale, care azi poate fi folosit pentru a face transferuri de fonduri sau de drepturi de utilizarea monedelor sau a numerarului dintr-o țară în alta. E un joc de jandarmii, hoții și jandarmii. Sunt câteva instrumente în plus astăzi, dar uh, vor trebui să fie tot mai elaborate în viitor. Deci va trebui să avem legislație care să ne permită aproape în timp real să ne ținem pe urmele platformelor de finanțare participativă pentru monede virtuale și așa mai departe. Deci asta vrem prin analizele de risc făcute în GAFI sau în Uniunea Europeană, în Franța și care apoi devin răspunderea fiecărui declarant să detectăm, deci, cu aceste analize, amenințările, grupurile infracționale aparente, să vedem care sunt vulnerabilitățile și, și care sunt instrumentele care înlesnesc discreția. Apoi, grupurile infracționale știu la fel de bine ca noi, poate mai bine că noi, legislația și profită de viduri, de carențe, de ambiguități. Poate că e un pic frustrant pentru dumneavoastră, pentru că nu pot să fac aici scheme și tipologii, uh, dar pot să vă invit să citiți raportul de activitate al Tracfin, pe care îl facem de două ori pe an și avem uh, tipologii, e foarte didactic, tocmai pentru a fi mai ușor să fie identificați suspecții. Acolo veți găsi un răspuns mai concret. În regulă, spune domnul președinte, mulțumesc mult. Știu că uh, acest raport de activitate e accesibil sau poate ne spuneți dacă e disponibil pub, în domeniul public sau e numai pentru cei care au uh, acces restrâns? Da, rapoartele, vine răspunsul, sunt disponibile, sunt și traduse în engleză, deci e foarte bine. Domnule președinte, spun domnul Luche, uh, permiteți-mi, nu mi-e clar cum, ajunge, cum ajung banii din activități infracționale în structurile offshore și de ce nu atrag atenția. Spuneați că puteți să vorbiți o oră despre asta, puteți să ne spuneți în scris concret cum se întâmplă. Trebuie să știm acest lucru astfel încât adoptăm legislație să fie adecvată. Domnul Lalo, o să revin cu un răspuns în scris în acest caz. Domnul președinte, mulțumesc. Urmează pe lista mea uh, domnul lui Michel din partea grupului ALDE. Mm, bună ziua, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc diferiților uh, invitați, chiar dacă e de fiecare dată la fel. <clears throat> E destul de jenant. Intermediarii pe care îi respect și cărora le mulțumesc pentru prezență și pentru că au menționat anumite lucruri. Deci când ne vorbesc experții, nu simțim uh, răspunsurile sau în prezentările lor că s-ar găsi ceea ce căutăm noi, adică recomandările de care e nevoie pentru a îmbunătăți sistemul. Nu asta am auzit. Toți spun, de fapt, că sunt în regulă, sunt bine, respectă legea, au conștiința împăcată, ceea ce sper de, bine, de dragul lor, dar nu vin nici cu revelații privind anumite erori care poate au fost comise în trecut. Uh, anumite zone gri, neclare, din punct de vedere etic. Deci, dacă îi ascultăm, Până la urmă au fost probleme, dar acum nu mai e nicio problemă, tot merge cât se poate de bine și dăm înainte tot așa. Și cu asta eu am o problemă, pentru că comisia noastră are un mandat de anchetă și un obiectiv este să ajungem la recomandări care să ducă la corectarea sistemului. Nu lansez acuzații doar așa de dragul lor, dar întrebarea pe care aș pune-o, de exemplu, domnului Sue, e următoarea. E așa o întrebare de neinițiat. Domnule Societe General, după părerea dumneavoastră, în trecut a comis infracțiuni cu bună știință sau nu? Din ce vă ascult, am impresia că nu vreți să ne spuneți, nu e vorba de obrăznicie, dar vrem să știm exact ce s-a întâmplat, să știm în ce situație suntem. Ne tot spuneți că din 2010, 2012, 2014 s-a făcut ordine, s-a rezolvat totul, acum suntem atenți, precauți, știm cine sunt beneficiarii, știm tot. Bun. Dar de ce înainte de asta nu s-au pus întrebări uh, de ordine etic? Pentru că e până la urmă o problemă. Noi, ca oameni politici, uh, suntem într-un cadru etic, trebuie să evoluăm într-un cadru etic și cred că sunt lucruri importante de știut. Și vreau să vă mai pun o întrebare. Ce părere aveți despre obligația impusă băncilor, autorităților de control, avocaților de a ține registre uh, în ceea ce privește paradisurile fiscale, cum recomanda uh, Eh, Iosef Stiglitz. Nu sunt mare fan al acestei, acestui economist, știu că are anumite idei, dar obiectiv când spune ceva adevărat, nu pot să refuz. Și cum nu avem prea mult timp, ca să fiu succint, ultima întrebare. Nu credeți ca o fatca, să există o fatca mondială ca să reglăm acest, să rezolvăm aceste probleme. Mi închipui că nu se va întâmpla peste noapte. Dar dacă vrem să rezolvăm o problemă atât de gravă, ar trebui totuși să existe un registru mondial uh, al conturilor și beneficiarilor ca să vedem cine ce face și de unde vin fondurile. Și aș mai pune o întrebare tuturor celor care au intervenit. O pun de fiecare dată, dar încă n-am primit un răspuns. Vreau să știu care este definiția, chiar vă înlesnesc munca, care e definiția dumneavoastră personală pentru optimizare fiscală. Eu am una, a mea, dar vreau să știu și care sunt definițiile dumneavoastră, pentru că această optimizare fiscală, dacă nu mă înșel eu, înseamnă să nu plătesc plătești impozite deloc sau să plătești mai puține. Deci aș vrea să știu care e diferența între optimizare fiscală și fraudă fiscală. Încă nu mi s-a spus acest lucru. Bun, mulțumesc domnule Michel, spune domnul președinte, 4 minute 33 de secunde. Cine începe, vă rog? Je peux, je, je peux commencer à... Da, pot să încerc să răspund domnul Michel la vorbit despre multe lucruri, despre legalitate, despre morală, despre multe lucruri și nu e ușor să te plasezi în acest context. Când ce privește legalitatea, trebuie să nu uităm cât de mult a evoluat cadrul juridic între 2005, să zicem, și zilele noastre. Chiar și Franța, care este destul de eh, lider în acest domeniu, nu a introdus ca infracțiune subiacentă infracțiunea fiscală decât în 2009. Ea era deconectată această infracțiune înainte de spălarea de bani. Și doar din 2007 încoace țările, din anul 2017 țările au, uh, europene au și o legislație în materie. Avem astăzi un schimb automat de informații. Schimbul exista și înainte între țările europene. Noi, din 2012, cunoșteam uh, un astfel de sistem. Era chiar una dintre condițiile <clears throat> de deschidere a unui cont așa probabil cum avea și BNP Paribas. Cerea clientului să nu ascundă țării de reședință fiscală existența unui cont. Ne uitam peste convențiile bilaterale sau de alt tip care puteau să existe între două țări care să permită sau nu deschiderea unor conturi. Ne bucurăm așadar că astăzi avem un schimb automat de informații. Asta ne ușurează mult munca. Deși, bineînțeles că administrativ vorbind nu este simplu, dar odată ce depășești pragul acesta administrativ, lucrurile sunt clare, în sensul că progresul este real, dar este o, o noutate. O mare noutate. De-abia de acum, de anul acesta, se va face această declarație automată. Și vreau să vă spun că noi, în politica noastră vis-a-vis -vis de clienți, încercăm să ne uh, adaptăm acestor noi tendințe și evoluții. Eu cred că se poate merge încă și mai departe. Astăzi nu există reguli, de pildă, când vine vorba de obligația băncii în legătură cu conformitatea fiscală a clientului, dacă ea poate fi solicitată și în momentul în care ne cerem unei alte țări să ne dea atestații de conformitate fiscală, nimeni nu ne dă așa ceva, doar Statele Unite o fac. Este clar că dacă legislația europeană ar stipula așa ceva, dispozitivul nostru ar fi încă și mai solid și mai impermeabil. Ar fi multe de spus, dar nu vreau să acaparez microfonul. Aș spune totuși ca specialist în fiscalitate faptul că există o mare diferență între optimizare fiscală și fraudă fiscală. La optimizare înseamnă că te uiți peste uh, codul uh, taxelor și impozitelor și găsești o soluție cea mai puțin costisitoare. Asta se întâmplă în toate țările, în funcție de legislația lor. Și iată de ce, începând cu 1982, libertatea capitalurilor a permis uh, cetățenilor europeni să placeze bani și conturi în alte țări. Diferențele fiscalitate existau atunci, uh, din fericire, uh, lucrurile s-au ameliorat, transparența a crescut, mai ales când vine vorba de um, plasarea economiilor, dar înțeleg această evoluție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnul Mișel, într-adevăr, a pus uh, multe întrebări, nu putem să dăm răspuns la toate. Dau cuvântul celorlalți uh, membri. Doamna Davicino, vreau să reacționez la cele spuse de domnul Michel, care pare să spună că în momentul în care avem o societate offshore, automat există bănuiala de infracțiune. Știți că în urma dezvăluirilor din Panama Papers, autoritățile de supervizare au cerut uh, corpurilor de inspecție din diferitele uh, societăți să ia niște măsuri. Și aș cita concluziile acestui corp și misiune de inspecție. Se spune că s-au evaluat măsurile de diligență aplicate gestiunii patrimoniale, și gestionării portofoliului de clienți pentru a observa conformitatea lor. Având în vedere politicile grupului BNP și mai cu seamă a brațului său privat, se poate spune că toate activitățile offshore răspund reglementărilor cele mai stricte și toate măsurile sunt aplicate în mod satisfăcător. Inclusiv, vă spuneam, că vine vorba de activitățile de bancă privată. Bun. Uh, Bun, mă uit la ceas, mai sunt uh, doi intervenienți din partea GUE, domnul Patrick Iaric și pentru grupul verzilor, doamna Eva Jolie. Propun să le dăm cuvântul și numai dacă ne rămân, rămâne timp, uh, mai avem două întrebări rapide, cu răspunsuri rapide. Deci, domnul Patrick Le Hiaric, Guie. Da, ah, da. A, Entschuldigung. Mulțumesc, domnule președinte. M-aș adresa reprezentanților celor două bănci. Și văd în vedere ce și, ce și cum a spus domnul Michel, mă întreb dacă răspunsurile sunt satisfăcătoare, în sensul că dacă nu ar fi existat dezvăluirile în presă cu Panama Papers și dacă nu ar fi fost anchete de justiție, um, lucrurile s-ar fi petrecut altfel. Și cred că aici avem o problemă de interpretare. Către SUST general, conform platformei paradisurilor fiscale și judiciare, un uh, angajat al Societății General de la Luxemburg generează de 39 de ori mai multe beneficii decât oricare alt angajat din cadrul Societății General. Aș dori o reacție. Mulțumesc. Doamna Daficino? No. Societățile General. Ba, societate. Da, către societe General era adresată întrebarea, într-adevăr. Vă rog. Da, s-au pus două întrebări Cred că putem să vorbim la unison, dacă îmi permiteți, cu, cu doamna, împreună cu doamna Davicino. Cel puțin când vine vorba de prima întrebare. Ați spus ceva care contrazice ceea ce am spus noi, și anume că mult înainte de Panama Papers, noi am luat multe măsuri pentru a ne asigura de conformitatea clienților noștri am spus uh, că la sfârșitul 2015 controlasem toți clienții rezidenți în Europa, deci am menționat mult înainte de Panama Papers. Poate nu s-au auzit cifrele pe care le-am dat, dar v-am spus că între 2009 și 2015 nu rămăseseră decât o zecime din societățile e, uh, cu activități e, uh, legate de Monse, Monse Fonseca e, um, în jurul, deci cu societate general. Acum întrebarea cu salariatul din Luxemburg. Doamna de vicină intervinte. De fapt, dumneavoastră vă revenea această întrebare, dar vreau să reamintesc un lucru. Începând cu 2009, noi am renunțat la activitățile noastre ca și societate în uh, paradisurile fiscale. Deci n-am așteptat noi să vină paradis, uh, Panama Papers să ne spună asta. Cât privește Luxemburg, Cluj, de unde aveți aceste date, însă ce se întâmplă cu Luxemburgul? Aici e vorba de o bancă cu 1400 de angajați, nu e puțin, și de ce sunt foarte rentabili? <clears throat> sunt rentabili pentru că sunt uh, o bancă de investiții, activități care nu au nicio legătură cu activitățile de bancă private vizate astăzi. În vremea derivatelor, înainte, puțin înainte și în timpul crizei financiare, un bancher uh, de investiții de la Deutsche Bank Londra avea de șapte ori, uh, câștiga de șapte ori mai mult decât uh, președintele Consiliului de Administrație. Era puțin înainte de criza financiară de care o să ne mai ocupăm, după cum știți. Bun, ultima intervenție, Eva Jolie, vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, o serie de întrebări foarte precise la, pe care aș dori să le adresez domnului Patrick Sue. În primul rând, când ați început să lucrați împreună cu Mossack Fonseca? Puteți să ne spuneți dacă Societe General Banque Trust a semnat un astfel de contract în 2010 cu Fonseca și uh, în ce condiții, pe ce durată și cu ce costuri. Mossack Fonseca era singurul furnizor de servicii offshore pentru Societe uh, General. Mai stați, sunteți în legătură cu ei sau nu? Și cât facturați clienților dumneavoastră înființarea unei societăți offshore? și, într-adevăr, ați ales Panama pentru că acolo această înființare costa cel mai puțin. Și vreau să vă întreb, în ultimii trei ani, câte societăți ați înființat în Malta? Și de ce Malta? Și pentru câți clienți ați fost uh, deținător uh, sau gardian de acti- uh, acțiuni la purtător? Vreau să vă spun, domnule președinte, că domnul Sue nu ne-a spus adevărul când vine vorba de adevărații beneficiari ai celor două fundații, Russo și Del Valver. A spus tuturora, deci există martori și a spus, a repetat că nu Societe General este cea care beneficiază aici. Uh, doamna Luce, uh, în Franța, a prezentat o emisiune în care se spune foarte clar, deci la televiziune, că uh, prin intermediul unui reprezentant al Mossack Fonseca, că Societe General este cea care beneficiază de pe urma acestor fundații. Vă rog să vă uitați la această emisiune care este înregistrată și să consemnați ce s-a întâmplat. Vreau de asemenea să adresez o întrebare domnului Alu. Cunoașteți probabil mulți ofițeri de conformitate, compliance officers, în cadrul băncilor. Nu ar fi oare firesc ca ei să nu dea raport uh, directorului general uh, sau Consiliului de Administrație, ci să se adreseze direct dumneavoastră sau parchetului financiar. Astăzi așa ceva nu se întâmplă. În sfârșit, nu credeți oare că spălarea de bani este un uh, adevărat business și că, de fapt, asistăm la o luptă pentru acapararea unor cote de piață? Mulțumesc! Mulțumesc că aceasta a fost ultima întrebare. Domnule Și uh, ca reprezentant al Societei General ați fost interpelat direct. Sunt sigur că nu pot să intru în toate amănuntele așa cum îmi cere doamna Jolie. Bine, lucrurile merită să fie aprofundate, analizate. Mă întrebați câte societăți au fost create în Malta. Nu știu, sunt surprins. Nu aveam impresia că Malta e o țară unde se întâmplă neapărat așa ceva relația noastră cu Mossack Fonseca o relație care datează de mulți ani. Aș putea să mă întorc la origini, însă Panama Papers vorbește despre astfel de activități uh, la începutul anilor, de la începutul anilor 90 încoace, însă vreau să vă confirm că toate activitățile noastre în legătură cu Mossack Fonseca au fost lichidate sau sunt pe cale de a fi lichidate. în sensul că există o serie de proceduri în curs și când vine vorba de societate general, îmi pare rău, dar uh, bineînțeles că eu nu urmăresc neapărat uh, tot ce se transmite la televizor, dar vreau să vă spun că uh, nu este adevărat ceea ce ați spus și nu un e-mail trimis uh, la redacție va schimba situația. Și în orice caz, clientul respectiv nici nu uh, lucra pentru societate general. Mulțumesc. Ultimul care răspunde e domnul Alo. Dragă colegă, vi s-a răspuns, puteți să nu fiți mulțumită, puteți să continuați să mai puneți întrebări în scris. Domnul Alo trebuie să ținem seama și de timp. Domnule Alo, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, uh, ofițerii de conformitate cui trebuie să dea ei raportul către TRACFA sau să se sizeze direct parchetul. În Franța avem un uh, articol 40 care stipulează uh, o procedură care permite o sesizare directă în legătură cu niște delicte iar declarația aceasta de bănuială reprezintă o protecție pentru bănci uh, în relația cu clientul, ceea ce înseamnă că sistemul acesta este bun. Într-adevăr, uh, aceasta este posibilitatea care există pentru bănci în legătură cu sesizarea TRACFA și altora nu știu dacă sunul băncilor trebuie să existe o altă entitate independentă care să nu dea neapărat de socoteală directorului sau Consiliului de Administrație. Deocamdată nu știu da- dacă putem să dictăm pe plan european cine ce face. Deocamdată fiecare are libertatea de manevră, în sensul că în anumite cazuri există posibilitatea de a transmite sau nu către TACFA informații de la bancă, de la ofițerul respectiv. În alte situații, persoana respectivă se adresează directorului băncii și așa mai departe, sau autorității prudențiale, care poate să aibă și ea un aviz în cazurile mai complicate și mai ales care dau curs sau nu acestor declarații și informații. Eu cred că, în orice caz, întrebarea aceasta este logică. No. Mulțumesc. Uh, dacă nu mă înșel, ați anunțat și uh, sugestii scrise și răspunsul la întrebările care încă nu și-au primit răspunsul. Mulțumesc tuturor celor prezenți pentru fapt. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați răspuns la întrebări, ați fost la dispoziție și dacă nu ați răspuns la toate, aș vrea să închid acum primul uh, panel. Vă urez drum bun către casă. Puteți să mai rămâneți, oricum e totul în sesiune publică și se înregistrează și uh, facem o mică pauză de 5 minute pentru uh, Eh, schimbarea interlocutorilor și după aceea reluăm. Mulțumesc! Sunt statusul oamenilor, nu te Wir setzen unsere Beratung fort. Ich bitte. Ne continuăm discuțiile, rog colegii și colegele să ia loc și dacă mai au de discutat să o facă în afară sălii. Deschid al doilea panel și salut pe participanți. Este vorba de situația din Elveția, am spus deja și la început că băncile lipsesc. Invitaserăm două bănci. Una ne-a spus că va fi disponibilă la o altă dată, cealaltă a refuzat pur și simplu și de aceea acest panel nu e chiar complet, dar avem patru experți uh, de prim rang și salut. Mai întâi Oliver Zilman de la Zontax Site, Stung și Le Matin Dimanche din Elveția, membru al Consorțiului Internațional de Jurnalism de Investigație, care a fost deja reprezentat, bun venit, apoi Jean Bernard Schmidt, uh, procuror public la Geneva, care se ocupă de investigarea uh, infracțiunilor, apoi Peter Lutz, președintele Organizației de Autoreglementare pentru uh, combaterea spălării banilor și al, al a baroului elvețian și a notarilor din Elveția și Giuseppe Marino, profesor de teorie și practică în materie de drept internațional fiscal la Universitatea din Milan. Bun venit, domnule Marino, domnule profesor. Vă mulțumesc uh, cred că erați uh, de față când am spus cum procedăm cu discuțiile. Începe domnul Oliver Zilman cu prima intervenție și cu siguranță poate să spună ceva și despre refuzul băncilor de a fi reprezentate astăzi aici. Vă rog, vă mulțumesc. Um, vă mulțumesc. Nu știu dacă pot să comentez în legătură cu absența băncii Credit Suisse de aici, însă mă bucur că unul dintre reprezentanții juriștilor este prezent aici, ceea ce este foarte important. Eu sunt aici în capacitatea mea de jurnalist. Datoria mea este să vă dau informații în legătură cu concluziile noastre legate de Elveția. Panama Papers uh, conține informații în legătură cu peste 240.000 de companii paravan încorporate de către Mossack Fonseca. Dacă ne uităm în detaliu, și ne uităm la cele 34.000 de companii care au fost create sau gestionate de către băncile elvețiene și juriștii elvețieni prin fonduri fiduciare în ultimii 40 de ani. Este important să vedem aceste lucruri într-o perspectivă de timp. Deci ce am făcut eu în acest, uh, aceste imagine a fost să Uh, arăt cum au fost gestionate aceste firme din 1978 până în 2015. Partea interesantă este că vârful a fost în 2008. Uh, uh, băncile elvețiene au folosit aceste companii paravan în mod foarte mare pentru a ajuta clienții să evite um, taxele aferente prin directiva Uniunii Europene pentru economii. Această um, lacună a fost închisă uh, și vedem că în ultimii 10 ani uh, numărul de companii paravan scade constant și transferurile uh, de la Mossack Fonseca către firmele judiciare de, sau judiciare are loc în special în Geneva. Care este situația acum, mai recent? Acum aici avem datele istorice. În 2015, cele mai recente date pe care le avem de la Mossack Fonseca, mai exist- existau în continuare peste 7300 de companii gestionate din Elveția în jur de 20%, deci o parte foarte mare și din acest motiv Elveția este o parte foarte de importantă din dosarul documentelor Panama. Problema atunci când examinăm lucrurile din punct de vedere jurnalistic este că multe din aceste companii gestionate din Elveția aveau clienți problematici și surse dubioase de fonduri. Deci întrebările care apar pentru noi jurnaliștii care am examinat aceste companii este dacă există probleme de conformitate în Elveția. Cine controlează de fapt aceste companii paravan? Așadar, am uh, examinat mai îndeaproape situația și am văzut uh, statistic că o mică parte doar acestor companii erau încă gestionate de băncile elvețiene și supraveghete prin, supraveghete prin autoritatea de supraveghere financiară, FINMA. O altă parte foarte mică, relativ mică, era gestionată de firme judiciare, fiduciare, supravegheate de autorități de autoreglementare elvețiene, care sunt mai multe. Întrebarea mare este ce, este, ce reprezintă partea roșie, majoritatea acestor uh, companii paravan, cine le gestiona. Acestea nu au fost supravegheate deloc. Apare întrebarea, cum este posibil așa ceva? După cum v-am spus uh, data trecută, când am fost aici, Mossack Fonseca are uh, o ofertă foarte inteligentă pe care o, ofer, pe care o fac doar pentru juriștii evețieni, uh, directori fictivi. Sunt, uh, uh, este vorba de angajați relativ minore ai companiei Mossack Fonseca, care sunt directori fictive ale, ai, opera, ai companiilor Paravan am găsit asemenea directori fictivi în Panama care gestionează mai mult de o mie de companii. Problema cu legislația elvețiană este că dacă o um, firmă juridică elvețiană folosește o asemenea companie, nu este considerată prin lege ca intermediar financiar. Deci nu trebuie să Uh, răspundă cine deține compania și de unde provin fondurile. Acestea pot să fie atinse doar, doar dacă s-ar dezvălui sursa fondurilor. Acestea fiind cunoscute și dacă ne întoarcem la companiile elvețiene care au colaborat cu Mossack Fonseca, vedem că peste 90% de aceste companii paravan gestionate din uh, Elveția de aceste firme fiduciare aveau asemenea directori fictivi și erau nesupravegheați. Este o lacună mică, o portiță de scăpare și Elveția este o, un stat mic, dar uh, devine foarte important dacă ne uităm la conținutul acestor documente o mare parte dintre cazurile problematice pe care le-am regăsit în Panama Papers, în documentele Panama, au legături exact cu asemenea companii paravan gestionate din Elveția, dar uh, semnate de director fictiv din Panama. În, caz, în cazul cel mai proeminent fiind cazul domnului Putin. Dacă ne uităm la articolele pe care le avem în documentele Panama, această Uh, lacună din Elveția reprezintă o problemă majoră atunci când uh, vine vorba de încălcarea legii. În încheiere, această lacună nici măcar nu este legală într-un sens mai larg, pentru că încalcă standardele FATF. În în aceste standarde nu s-ar permite așa ceva. FATF eh, a inspectat eh, Elve- în Elveția toamna trecută și a criticat timp firmele juridice elvețiene care folosesc în continuare această portiță de scăpare, dar deocamdată guvernul nu intenționează să acționeze pentru a închide această lacună. Deci aceasta este problema principală care trebuie să fie rezolvată în Elveția. Pe lângă eh, problema care implica conturile bancare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, am pornit ceasul cam târziu. Uh, deja vorbesc de vreo două minute când am început să numărăm. Acum, domnul Jean Bernard Schmidt, procuror la Geneva, vă rog. Well, uh, Mr. Chairman, thank you very much. Uh, ladies and gentlemen from the Commission. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor membri ai comisiei. Permiteți-mi să spun de la început că aici exprim opinia mea personală și nu pe cea a Ministerului Public de la Geneva. Nu sunt sigur că pot să fiu perfect de acord cu criticile domnului Țilman. Să spunem mai întâi că documentele Panama n-au fost nici surprinzătoare, nici uh, tocmai noi pentru noi. Dacă ne uităm înapoi în timp, așa numitul apel de la Geneva, semnat de judecătorii europeni și elvețieni, uh, critica structurile, critica structurile offshore deja în 96, fie că erau folosite pentru evaziune fiscală sau uh, fraudă fiscală sau pentru activități infracționale după 2 ani, după câțiva ani, de fapt în 2003, doamna Jolie, uh, declarația de la Paris făcea același lucru, critica offshore-urile. Deci aceste structuri offshore nu sunt uh, nimic nou sub soare. Nu prea s-a învățat mare lucru, majoritatea cazurilor uh, penale au fost identificate și când domnul Zilman spune că aceste structuri offshore sunt elvețiene sau deținute de elvețiene sau că nu sunt controlate, trebuie să se facă diferențierea între structurile care au un cont bancar în Elveția și cele care nu au cont bancar în Elveția. Cele care au cont în Elveția, bănci, uh, pentru acestea, băncile sau uh, intermediarii financiari sunt obligați prin uh, lege, după cum ați auzit, să verifice, să facă controlele necesare, mai ales dacă există indicii că sunt tranzacții suspecte. Deci, gestionarea unei companii uh, offshore nu e un element foarte semnificativ pentru un procuror. Secretul bancar nu înseamnă nimic dacă merg la o bancă să fac o percheziție sau să cer informații uh, nu mi se poate pune uh, secretul bancar. Uh, nici contabilii nu vorbesc de secret. Există doar secretul profesional pentru avocat. Dar, cum va explica colegul meu mai în detaliu, acceptăm prin lege numai secretul profesional al avocatului atunci când își îndeplinește funcții tipice de avocat. Adică întreprinde activități tipice, specifice și nu de intermediari financiari care nu fac parte din activitățile tipice ale avocaților. Deci nu e o problemă pentru noi aceasta. Deci nu avem probleme să verificăm un cont bancar. Ca practician, pot să merg în orice bancă elvețiană. Am vorbit de beneficiari reali, de cei care au uh, mandat pe cont. Dacă îl caut pe domnul a sau pe doamna, pot să merg la orice bancă din Elveția și să întreb, domnul sau doamna A este beneficiarul unui cont sau are mandat pe vreun cont, o să mi se răspundă. Pentru că băncile au registre și răspund la astfel de întrebări. E mult mai greu dacă trebuie să merg în altă țară cu astfel de întrebare. Nu sunt sigur, nu vreau să dau nume, dar chiar și în Europa, dacă mă duc la o țară vecină, într-o țară vecină și întreb, domnul A este cumva beneficiarul uh, mai ceva, s-ar putea să nu mi se răspundă. Uh, nu mai am timp? Spuneți-mi. Bun, mă opresc aici și vă răspund cu plăcere la întrebări dacă doriți. Să spunem că pentru noi problemele încep când trebuie să mergem în altă țară, în cadrul asistenței judiciare reciproce se știe care sunt problemele cu această asistență, necesită mult timp, uh, trebuie să coordonăm mai multe sisteme judiciare, dar uh, de-a lungul timpului uh, a intervenit o oarecare rutină, cel puțin cu colegii europeni. Cu alte țări e mai greu, dar dacă ne uităm la ce se întâmpla acum 10 ani, e ca și cum ne uităm în preistoria asistenței judiciare, acum e aproape ceva de rutină, uh, ne descurcăm cu o convorbire telefonică și uh, pe anumite chestiuni se merge foarte repede. În legătură cu dubla incriminare și așa mai departe s-au rezolvat problemele. N-am refuzat solicitări de asistență judiciară în materie fiscală. Facem diferență între fraudă fiscală și evaziune fiscală. Acordăm asistență judiciară pentru fraudă fiscală. Faptul că ai bani din țara ta duși într-un offshore de obicei e considerat deja a fi un mecanism, un plan care să justifice asistența judiciară. Să aflat uh, de curând uh, despre conturile domnului Caizac. Uh, a durat vreo două săptămâni să trimitem informațiile în Franța, deci nu sunt probleme. Deci eu ca practic practician, n-am probleme atât cu legislația națională cât cu asistența judiciară și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Ați fi avut la dispoziție 10 minute. Uh, s-a apăsat aici din greșeală pe un buton și așa veni eu acum o întrebare în legătură cu țările vecine. Care țară vecină vă refuză informații? Sunt mai mulți vecini, uh, aveți unul mai mare, doi mai mici. Am răspuns în scris. Nu sunt aici ca să critic lumea. Mulți dintre colegii mei din alte state trebuie să respecte propria legislație. Uneori sunt foarte dornici să ajute, dar le e greu să ajute, nu prea au cum. Deci, în principal, e o chestiune de timp. Cu uh, alte țări mai îndepărtate, am avut probleme cu bani din banii cleptocraților. Problemele tehnice sunt că banii din Elveția deci noi avem jurisdicție pe procesul de spălare a banilor. E o a, infracțiune de sine stătătoare. Poți să speli bani din propriile infracțiuni. Infracțiunea principală se produce însă în străinătate și în relația cu multe țări care nu respectă statul de drept, de exemplu, e foarte greu, aproape imposibil să faci asistență judiciară, pentru că prin lege nu putem acorda asistență judiciară sau intra în astfel de relație cu state care nu respectă statul de drept. Ne trebuie probe și dacă nu se respectă statul de drept acolo, nu vor putea fi admisibile. Deci aceasta e problema. Dacă ați răspund înscris continuu. Poate fi vorba de țara mea, Germania? Nu, n-am probleme cu colegii europeni. S-a vorbit mult de rău despre Regatul Unit, dar eu am lucrat mult cu Regatul Unit, sunt foarte bine, sunt în regulă, sunt profesioniști, au propriile probleme, cu propriile lor instanțe, nu e vorba de reavoință. Bun, nu mai insist pentru că ne veți mai răspunde în scris. Vă mulțumesc pentru uh, intervenție și acum uh, dau cuvântul uh, domnului președinte Luț, președinte al Asociației Avocaților și Notarilor și acolo răspunzător de chestiunile ce țin de spălare de bani. Vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, chiar de la început trebuie să spun uh, că e vorba de un organism, reprezintă un organism de autoreglementare, o asociație uh, a avocaților și notarilor. De fapt, uh, cele două asociații ale notarilor și avocaților sunt implicate, prezente în acest organism de autoreglementare. Există un context al documentelor Panama pe care aș vrea să-l prezint, înainte de a răspunde la întrebări. Temele au fost deja schițate și pentru că nu e mult timp, eh, intru direct în subiect. Conceptul de spălare a banilor, combaterea spălării banilor, conține nivelul penal, eh, legislația penală, articolul 305 bis, care interzice spălarea banilor o reglementare asemănătoare cu cea pe care o aveți și în uh, Uniunea Europeană și avem și 305 ter care se referă la cei care dispun de anumite sume de bani în cadrul activităților profesionale. Articolul 305 uh, de vorbește despre uh, finanțarea terorismului. Apoi, al doilea nivel, intermediarii financiari. Aici există, de asemenea, reglementări specifice pentru spălarea de bani, finanțarea terorismului și așa mai departe. Um, avem și codurile autorități, organismelor de autoreglementare din Elveția, care au fost redactate relativ individual de fiecare organizație. În ultimii ani au fost adecvate puternic uh, pentru a ține seama de uh, recomandările FINMA, Autoritatea de Supraveghere din Elveția. Și se abat în foarte puține privințe de la aceste recomandări generale. Fiecare organizație are o anumită latitudine în legătură cu regulile pe care le impune intermediarilor financiari, ce documente trebuie să aibă, cum trebuie să identifice clienții, ce trebuie să notifice, toate acestea sunt uh, dispoziții uh, foarte asemănătoare în toate organizațiile de autoreglementare. Deci, uh, de aceea vorbim despre autoreglementare. În legătură cu pilonii de care vorbeam în combaterea spălării banilor. Dacă ne uităm la cei vizați, uh, vedeți uh, ce se întâmplă uh, mai exact în acest tabel. E vorba de toate persoanele care, inclusiv avocați, care uh, contribuie sau instigă sau uh, conspiră la comiterea infracțiunii de spălare de bani. Deci și avocații și notarii au aceleași obligații ca toți justițiabilii. E important de știut că un avocat are formarea, cunoștințele, experiența, să-și dea seama mai repede decât alte persoane că ar putea fi vorba de uh, bani din surse criminale. Deci, uh, îi se cer mai multe decât unei persoane obișnuite. La 305 ter, cei care se ocupă de servicii financiare în cadrul profesiei vizați de acest articol și um, e vorba și aici de avocați dacă atunci au posibilitatea să acționeze ca administratori de active sau dacă um, li se încredințează transportarea acestora. Ce e important în conceptul nostru de combatere a spălării de bani? Este vorba de împiedicarea banilor uh, din infracțiuni, din străinătate, să ajungă la noi sau uh, să intre în circuitul curat sau să financeze terorismul sau să fie ascunși. Care sunt măsurile? Trebuie să-ți cunoști clientul, să cunoști tranzacțiile, să te documentezi și să informezi și să îngheți active. Trec la următoarea următorul element, fapta, uh, oricine, toată lumea este vizată de aceste dispoziții, inclusiv avocații. La următorul punct e vorba de cine este uh, inclus în definiția intermediarului financiar bănci, fonduri, uh, societăți de investiții și uh, cei care uh, desfășoară activitățile menționate aici, gestionarea de active um, sau de tot felul de alte efecte. Cine are astfel de activități este considerat uh, activ, uh, intermediar financiar și este supus regulilor aferente. Supravegherea. Avem organismul de autoreglementare, de care ținem și noi, suntem controlați, uh, suntem formați și sancționați. Sancțiunile merg până la excluderea din uh, profesie, iar firma, reglementarea de uh, supraveghere, verifică și organismele de autoreglementare în fiecare an pentru a vedea dacă propriile reguli sunt respectate de către aceste organisme de autoreglementare. Secretul profesional este valabil numai în momentul în care avocații își desfășoară activitățile tipice, clasice, tradiționale, adică prezentarea în fața instanțelor, um, asistența în structurarea concernelor uh, și așa mai departe. Um, Curtea Federală și firma au uh, pus la punct o directivă, o lege um, uh, în, ultimii 15 ani în care se spune că anumite activități, cum ar fi cele de intermediere financiară, nu intră în activitățile tradiționale. Uh, Iată aici o serie întreagă de activități care sunt vizate sau nu de uh, dispozițiile din respectiva lege. Uh, atât am putut să vă spun în șapte minute și jumătate despre situația din Elveția. Sper că am pus bazele măcar pentru o discuție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Luț! A fost o prezentare de ansamblu foarte bună, ne-ați trimis-o și în scris și de aceea dau cuvântul mai departe imediat profesorului Giuseppe Marino, profesor de teorie și practică în ceea ce privește dreptul fiscal internațional la Universitatea din Milano. Vă rog. Eh, dear Mr. President. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei eh, PANA, vă mulțumesc pentru că mă invitați Astăzi aici uh, să discutăm un subiect de actualitate. Elveția este o țară foarte civilizată. Cetățenii din Europeană și alții știu foarte bine așa ceva, așa, acest lucru. Este o țară foarte stabilă și foarte fiabilă. Aceasta este imaginea sa în ochii comunității internaționale. Ori de câte ori stabilitatea crește în alte țări, Elveția este tot mai mult percepută ca și uh, foarte stabilă. În 2009, G20 a declarat sfârșitul uh, secretului bancar. Până în 2015, a crescut cu 18% până la 2000 de miliarde suma de bani investită sau adusă în Elveția de europeni și de neeuropeni. Tranzacțiile elvețiene reprezintă 11% din PIB-ul uh, sau financiare reprezintă 90% din PIB-ul acestei țări, dar uh, bogăția sa per capita este mult mai mare. Într-adevăr, Elveția a fost o țară sigură pentru evaziunea fiscală și frauda fiscală de-a lungul timpului. Se pune întrebarea dacă asta a fost, uh, uh făcut, uh, a, a fost uh, ceva voit sau este un exemplu de dilema prizonierului, pentru că problema teritorialității a făcut ca această țară probabil nu și-a pus problema efectelor legislației proprii asupra celor lanți. Și de aici s-a produs și percepția acum că Elveția este complice la o serie de infracțiuni financiare internaționale de pe 1 ianuarie 2017, deci de foarte de curând, schimbul automat de informații a devenit o realitate și nu se mai poate refuza cooperarea uh, internațională în acest uh, domeniu. Vorbim despre spălare de, bani, de bani, de evaziune fiscală și de fraudă fiscală. Într-adevăr, industria uh, bancară și financiară din Elveția s-a adoptat acestor uh, evoluții și a împins clienții să-și depună uh, conturile în alte părți, în paradisurile financiare, în Statele Unite și așa mai departe. Oricum, statutul fiscal acordat de Elveția propriu-zis, nu este mai favorabil decât în alte țări. Și dacă se eliberează un permis de ședere unui cetățean care n-are nicio legătură cu Elveția și dacă asta înseamnă uh, un sistem fiscal avantajos, aceasta ar putea să însemne o nouă rubrică în schimbul de informații automat care va intra în vedere sub egida OECD-ului începând cu anul viitor. Este foarte clar că aceste situații primejduiesc schimbul real de informații. Vă dau un exemplu. Dacă un cetățean are reședință și în Italia și în Elveția și are active financiare în Elveția, atunci banca elvețiană nu va transmite informații către Italia. Există și o diviziune elvețiană uh, de luptă împotriva spălării de bani și așa mai departe, care a produs un raport recent confirmând că Elveția a făcut uh, pași uriași înainte în ceea ce privește conformitatea cu evaluarea reciprocă. Însă există și probleme care persistă. Astfel, autoritatea de supraveghere ar trebui să-și consolideze controlele de conformitate și să-și alinieze procedurile uh, Uh, care uh, să-și alinieze procedurile în linie cu uh, FISMA și cu alte prevederi prudențiale. Iar asociațiile de notari și de avocați, barourile respective, ar trebui și ele să se conformeze și să participe la schimbul de informații. Europa are două soluții diplomatice pentru a uh, <clears throat> Uh, stimula acest proces, să accelereze semnarea de acorduri bilaterale cu Elveția pentru a vedea ce se întâmplă în acest domeniu, astfel încât Elveția să nu fie exploatată pentru afaceri necurate și să ajungă la un acord politic pentru o nouă directivă pentru protecția uh, Interesele financiare ale UE prin mijloace penale. În iunie va intra în, în vigoare a patra directivă privind spălarea de bani. În articolul 1 se dă o definiție mai amplă a acestei infracțiuni penale, care vorbește mai mult despre bancheri din afara Uniunii Europene care uh, împreună cu alți uh, profesioniști complotează pentru a uh, face evaziune fiscală. Este foarte clar că în Elveția nu trebuie să se permită încurajarea paradisurilor fiscale. Astăzi, Statele Unite, trebuie spus, nu face parte din schimbul automat de informații, nu aplică asimetric FATCA și președintele Trump a semnat un decret care este foarte semnificativ în acest sens. Mă refer la companiile care fac extracție petrolieră, care nu sunt obligate să declare Uh, anumiți bani acolo unde desfășoară activitățile de extracție petrolieră respectivă. Trebuie spus că nu numai Elveția, ci și alte țări, chiar și Statele Unite, chiar și Regatul Unit, sunt astăzi sau pot fi considerate niște țări cu risc sporit în această materie. Iar directiva de care vă vorbeam vizează aceste lucruri, iar directiva viitoare ar trebui să armonizeze și mai mult aceste aspecte pentru a avea mai multe informații pentru țările cu risc înalt în ceea ce privește structura portofoliului și așa mai departe, prin conectarea registrelor. Asta trebuie să se întâmple și pentru Elveția, și pentru Liechtenstein, și pentru Andorra, și pentru Monaco și așa mai departe. Acestea au fost propuneri dar care nu au trecut în directiva a patra. Iar uh, eu uh, vă propun să avem astfel de prevederi în noua directivă care este în curs de discuție aici la Parlament. Am putea avea un uh, scenariu care să prevedă niște taxe vamale de, de importurile dinspre Elveția care să compenseze pierderile europenilor în fața uh, Elveției. Dar pot să existe și alte măsuri compensatorii, așa cum a făcut uh, Statele Unite, așa au făcut Statele Unite într-un caz din 2012. Mulțumesc! Marino. Mulțumesc, domnule profesor Marino. Începem acum cu sesiunea de întrebări. Domnul Peter Iecek mai întâi. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentare. În primul rând, trebuie spus că este absolut uh, inacceptabil faptul că Credit Suisse și UBS nu vin aici. Este o adevărată provocare și este și o încălcare a democrației. Băncile ar trebui să dea socoteală cetățenilor aceste bănci aceste, alte, și alte companii multinaționale au luxul de a veni și a face lobby la Parlamentul European, dar când le spunem să vină, nu vin aici. Domnul uh, Silman, cred că ne-ați prezentat uh, ceva foarte interesant aici. <clears throat> Ați spus că există o mare uh, lacună de care S-a profitat cu Mossack Fonseca și în Elveția. Aveți informații asemănătoare care să implice Mossack Fonseca, Elveția și respectiv Orientul Mijlociu? Pentru că Mossack Fonseca este doar a patra firmă de acest tip în acest domeniu. Există firme încă și mai mari le cunoașteți? Sunt ele oare prezente în Elveția și au ele metode de lucru asemănătoare cu cele ale Mossack Fonseca? Apoi, către domnul Jean-Bernard Schmidt, o altă întrebare. Așa cum a spus și domnul Marino, Elveția, timp de ani de zile, a fost un paradis al secretului fiscal în inima Europei. Și puteți să ne spuneți că astăzi Mossack Fonseca sau alții nu vin în Elveția să-și uh, deschidă afaceri, perpetuând acest gen de practici ilegale pe care le-am descoperit uh, cu Panama, uh, cu Panama Papers. Vă mulțumesc foarte mult! Wer fängt an? Sie Mulțumesc. Cine începe? Vă rog, domnul Țelman. Thank you very much for the question. So... Mulțumesc pentru întrebări spune domnul Zilman. Am contactat multe cabinete de avocatură în Elveția în momentul în care am analizat uh, Panama Papers, am primit uh, tot timpul același răspuns la întrebările noastre. Nu suntem noi de vină, ci elvețienii sunt de vină pentru că ei au folosit metoda aceea a directorilor este ceva foarte des întâlnit. Am întâlnit și în uh, insulele Virginia, British Islands. În mm, Panama Papers uh, nu apar toate informațiile. Era vorba de o schemă cu conturi în străinătate pe care o foloseau uh, rușii. Dar nu e vorba numai de bani, dar dacă mă gândesc la Rusia, au proliferat o serie de contracte care acoperau un joc de influențe în mass media și în domeniul uh, vânzării de arme, pentru care s-a făcut apel la avocații elvețieni. Nu era vorba de tranzacții financiare, era pur și simplu de consiliere juridică și aici vedem uh, influența acestora și problema este cu reputația acestei uh, bresle. Este exact ceea ce încercăm să vă spun. Mulțumesc, domnul Schmidt. Sunt de acord cu ce a spus domnul Zilman jurisdicția mea este limitată de granițele țării mele. Ca și procuror, în capacitatea mea de procuror, dacă un avocat uh, elvețian face ceva ilegal în altă țară, pe alt teritoriu, terorism, spălare de bani și așa mai departe, eu pot să am jurisdicție asupra persoanei respective. Însă, ca să adun dovezi și probe, trebuie să mă deplasez la fața locului, deci în străinătate. Iar când vine vorba de conturi bancare, pot să intru într-un birou și să verific niște mail-uri și să confisc sau să iau niște documente. Este o muncă de rutină, asta se poate face. Întrebarea este dacă în Elveția oferim aceleași servicii ca și cele din um, offshore, din paradisuri financiare. Noi avem companii care sunt bazate la Geneva și care sunt niște trusturi sau consorții pentru niște clienți în alte, din alte părți ale lumii, din Regatul Unit, din Noua Zeelandă și așa mai departe. Marea problemă este cu colectarea de date. Nu e problema de unde, unde se incorporează firma respectivă, dacă este în paradisul financiar sau nu. Nu mă interesează dacă vorbim despre un trust, despre o fundație, despre un offshore sau despre o companie normală. Pentru mine, locul unde este localizată această, uh, uh, această entitate e interesant. Dacă este în Elveția, se poate să intervin. Mai ales dacă nu e așa de bună colaborarea cu vecinii inclusiv. Acum, domnule Iacek. Well, I'd, I'd have questions. Mulțumesc, domnule președinte. Am întrebări pentru bar, Asociația Baroului Elvețian, legate în special de controlele efectuate de acest barou. Aș dori să știu cât de des uh, faceți inspecții la fața locului și în ce constau aceste inspecții. În cineva, dacă cineva verifică autocontrolele Ați fost întrebat în scris câte, cât de multe sancțiuni au fost impuse de către asociație pentru activități legate de spălare de bani și evaziune fiscală și ați răspuns că nu dețineați aceste informații, deci mă întreb dacă între timp v-au ajuns în posesie informații în legătură cu numărul de sancțiuni impuse în acest sens. Prezenter este pot să răspund în calitate de președinte al organismului de autoreglementare, nu al Asociației Avocaților. Numai uh, o dată la un an până la trei ani sunt verificate uh, birourile avocaților în funcție de evaluarea de risc pe care o apreciem în funcție de numărul de dosare pe care le au. Ținem seama și de rezultatele controlelor anterioare și de anumite informații financiare. Cu cât mai multe dosare, cu cât mai multe controle anterioare, cu atât mai mare riscul de a avea clienți uh, și activități în uh, paradisuri fiscale. fiscale. Dacă riscul el e mai mare, controlele se fac anual. Dacă ai un avocat cu 5-6 dosare, um, care înseamnă administrarea unor active ale unor bătrâne, controlele se fac numai la 3 ani. Mai ales dacă sunt aceleași 5 dosare de la an la an. Deci, uh, trebuie să ținem seama și de eficiență și de proporționalitate. În legătură cu sancțiunile sau nu, încă în legătură cu autoreglementarea, în cadrul judiciar din Elveția se spune că avocații, care avocați uh, sunt verificați, uh, se spune că aceștia Uh, trebuie să uh, cei care verifică avocații trebuie să aibă o anumită experiență, de-a lungul la 3-4 ani vreo 200 de ore, nu trebuie să aibă nicio legătură cu uh, cabinetele pe care le controlează și vrem de fapt să ajungem ca până și controlele să fie verificate. În legătură cu sancțiunile există plecând M-ați întrebat dacă am înțeles bine, dacă avem sancțiuni în urma Panama Papers. Din câte știu eu, nu. Au fost niște procese, dar de fapt era vorba de niște sesizări făcute în urma articolelor din presă. Uh, în rest, mai am ceva informații, dar din motiv că sunt informații confidențiale, nu pot să vi le comunic. Apoi, în legătură cu birourile de avocatură menționate în presă, le-am verificat în mod special și le-am verificat și în cazul tuturor celor care erau numite în Panama Papers sau uh, consolidat mecanismele de verificare uh, și intrăm acum în faza analizei aprofundate pentru că vrem ca în urma acestor articole din presă și atenției acordate să verificăm dacă totul e chiar în regulă. Sper că v-am răspuns la întrebări. Poate mai sunt informații despre numărul de cazuri care au ajuns în instanță sau nu aveți date, domnule Schmidt? nu pot să vă spun. Da, statistic. Avem o problemă cu statisticile în Elveția, de fapt. E foarte dificil să știi ce ajunge în instanță. Am uh, răspuns OCDE și FTAF de mai multe ori în acest sens. În primul rând, se fac din ce în ce mai multe înțelegeri extrajudiciare în stil uh, american, avem și noi resurse limitate și este foarte dificil să instrumentăm toate cazurile. Să vă dau un exemplu practic. Am 50 de cazuri, cauze în curs, uh, cauze complicate care iau timp să fie rezolvate. 50 uh, de cazuri într-un an este mai puțin de o săptămână pe caz și doar o cauză în instanță durează mai mult de o săptămână. Deci facem foarte multe înțelegeri extrajudiciare, după aceea încercăm să recuperăm cât mai mult activele. Cu toții știm că infracțiunile nu trebuie să fie profitabile, încercăm să recuperăm banii deci eh, facem o înțelegere eh, și confiscăm eh, activele. Deci de aceea statisticile nu dau o imagine conform realității până la urmă. În Luxemburg și ne confirmați ce am auzit și în Luxemburg și în alte cazuri, și anume că eficacitatea controalelor este direct proporțională cu uh, numărul persoanelor disponibile, a controlorilor sau procurorilor. Urmează în continuare din, papa, din partea PPE, <clears throat> cer scuze, Ludec Niedermayer. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit, v-ați împărțit foarte bine. Doi, sunteți convinși că situația este foarte bună, ceilalți doi nu. Voi încerca să elaborez un pic această idee. În primul rând, întrebarea în legătură cu recomandările grupului de lucru. Domnul Marino a menționat faptul că există anumite obiecții în legătură cu situația din Elveția, deci aș dori să întreb pe domnul Zilman că dacă crede că remedierea acestor puncte ar îmbunătăți semnificativ situația pe care o discutăm. A doua întrebare vizează exact ceea ce menționa domnul Schmidt. Mă interesea o estimare a numărului de cauze, pentru că ați spus la început că Panama Papers până la urmă nu au revelat nimic nou și că uh, acele cazuri penale fuseseră deja descoperite înainte. Vorbim despre zeci, sute de cazuri care este dimensiunea aproximativă, inclusiv cauzele care au ajuns pe rol? Și mă întreb, și asta este o discuție continuă aici a Parlament, atunci când vorbim despre aceste informații masive, aceste date foarte numeroase în Fana Paper, sunt anumite, anumite aspecte care sunt legitime și legale. După părerea mea, dumneavoastră, care este procentul comparativ? Care este procentul între activitățile legale și câte dintre cazuri uh, merită să fie anchetate? Și ultima întrebare pentru toată lumea. Oricine vrea să răspundă, vorbim aici despre o, un comportament destul de inteligent al uh, celor care au asemenea practici. Știm că secretul bancar și uh, beneficiarul real este verificat în băncile elvețiene, deci nu se folosesc bănci din Elveția, dar poate se deschid companii paravan, alte jurisdicții din alte state, unde informații în legătură cu proprietarul real nu este uh, necesară. Până la urmă ajungem la un sistem uh, care are un rezultat prost. În același timp, uh, publicul își pierde încrederea în uh, societate. Deci cum rezolvăm acest lucru? Trei întrebări. Cine începe? Domnul Tilman și poate la sfârșit domnul profesor Marin. În legătură cu eficiența adoptării măsurilor FTAF. Domnul Marinov vă poate spune că ar fi foarte, un lucru foarte eficient, pentru că pur și simplu uh, în situația actuală uh, firma uh, juridică are o alegere de a-și asuma responsabilitatea sau dacă clientul pare un pic dubios să folosească un interpus. Dacă oferi o alegere, întotdeauna vor exista cei care vor profita. Am discutat cu un jurist la un moment dat și mi-a spus că dacă clientul este dubios, atunci numește un interpus. De ce să le oferim această alegere să aibă posibilitatea de a folosi o portiță de scăpare? Eh, dacă am închide această portiță de scăpare, în mod sigur ar dispărea o, o mare parte din cazurile problematice. Pentru a răspunde și la o parte din ultima întrebare ce putem face, este eh, ceea ce a spus și colegul meu de la Le Monde. Înainte, eh, trebuie să se declare proprietarul real la nivel mondial. Până nu există o reglementare în acest sens, nu există uh, niciun fel de stimulant negativ să nu, mai, să, să nu se mai folosească societăți offshore. Îmi pare rău, dar nu am soluții uh, finale. Deja proiectele sunt de 20 de ani, dar trebuie să eliminăm societățile offshore, dar nimeni nu vrea să facă acest lucru. Activitatea offshore este un lucru, însă în fiecare caz pe care mi-l amintesc, întotdeauna există uh, o structură offshore ciudată. Nu este vorba doar de Panama. Creptocrații sau criminalii nu își deschid conturi în nume propriu. Nu, nu vin și spun, mă cheamă cu tare și sunt mafiot în Milano, vreau să deschid un cont. Nu, așa se întâmplă. Așa, dar întotdeauna există structuri bizare. Offshore-urile nu sunt singura problemă. Uh, unii au menționat uh, monedele electronice, Bitcoin, care deocamdată sunt uh, în afara supravegherii. Uh, există internetul în negru, care este în afara um, supravegherii, există relații directe între client și furnizor care sunt total uh, în afara oricărei posibilități de examinare? Dacă offshore, dacă aș avea o soluție pentru a evita criminalitatea, poate că aș fi un geniu. Vin. Mai dorește cineva să răspundă? Foarte pe scurt. Dacă se face uh, administrare de active, bani, acțiuni, împrumuturi, imobiliare, uh, trebuie întotdeauna să-ți verifici clientul, de unde, vine, de unde vin banii. Și iau măsuri conservatorii. Nu mai sunt alte măsuri pe care să le poți lua și cred că intensificarea controalelor, cum spunea cineva în țările civilizate, nu e la fel de utilă ca impunerea acestor reguli în întreaga lume. Atunci ar exista tratament egal și n-ar mai fi diferențe între unii care au controle și uh, alții care nu. Mulțumesc, domnule profesor Marino. Doriți să mai completați? Da, eu insist în, asupra acestor înțelegeri pe care le-a menționat domnul Zilman. Trebuie să uh, presionăm pentru formarea unor registre ale acestor companii pentru a ști care sunt beneficiarii reali intern și interconexiunile care deja au loc la nivel european. Există și inițiative în acest sens în domnul Paul Tank din partea SND. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că invitații noștri au putut să fie prezenți. Mă întreb cât, câte eforturi pune Elveția în anchete. Am fost ușor surprins să văd că, dacă mă uit la cifre, dacă le găsesc, Uh, sunt mult mai puțini angajați decât în Elveția decât în alte state. Și există și multe ca, numărul de cazuri raportate de tranzacții dubioase este mult mai scăzut în Elveția decât în Regatul Unit. Domnule Schmidt, bineînțeles că uh, sunteți destul de agnostic uh, în răspunsurile dumneavoastră, spuneți că avem prea puține resurse, însă cum se compară Elveția cu alte state? și pentru domnul Zilman și dumneavoastră menționați în răspunsul dumneavoastră că ave- este nevoie de presiune internațională pentru ca Elveția să acționeze și că Parlamentul nu va acționa fără presiuni internaționale. Ce putem face noi în acest sens? Cum putem uh, pune presiune asupra Elveției. De ce este așa de dificil să se acționeze? Vă rog, vă încerca repede să răspuns. Este în ceea ce privește resursele. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că atunci când uh, discut cu colegii din Europa, ei se plâng că au mai puține resurse decât noi. Deci nu știu cum ne comparăm noi cu ei, dar pot să vă spun că colegii mei francezi, italieni, germani, întotdeauna se plâng de lipsa resurselor. Deci probabil că este un lucru care este adevărat pentru toată lumea. Pot să întrerup, domnule președinte. Am informația că angajații FIU în Elveția sunt 20 și peste 100 în Regatul Unit. Despre FIU, așadar. Este doar o cifră este mai dificil de răspuns. Știu că au prea multe lucruri. Problema cu FIU este că primim foarte multe informații și ei ne dau informații. Deci primim informațiile doar în scop informativ, nu le pot, nu pot folosi aceste informații în instanță. Deci nu este doar FIU care are o problemă. Aceștia ne transmit informații pe care eu nu, însă nu le pot folosi. Nu cred că este o chestiune de resurse, este vorba de filozofia care este în spatele Mm, felului de funcționare. Deci sunt informații care nu pot fi folosite în instanță și asta este dificultatea. Asta eh, poate să însemne că au prea puțin angajați, nu știu cum se compară cu Regatul Unit, oricum Regatul Unit este mai mare decât Elveția. Dar vă rog, domnule Tilman, în ceea ce privește presiunile internaționale, era un argument eh, istoric Uh, acordurile cu privire la secretul bancar din 2008-2009, care ar fi intacte în continuare dacă nu ar fi apărut presiuni din afară. La fel și cu alte schimbări din Elveția. Schimbări semnificative, care situația s-a schimbat foarte mult în Elveția comparativ cu 10 ani în urmă, însă până la urmă presiunile din afară au fost întotdeauna cele care au dus la schimbare este la fel cu aceste companii paravan care sunt uh, create din Elveția. Este o lacună extrem de semnificativă care era folosită în foarte multe cazuri, în foarte multe dosare Panama Papers. Am primit uh, întrebări din partea colegilor din întreaga lume, uh, întreaga lume care aveau cazuri și întotdeauna ar exista o legătură elvețiană, o firmă fiduciară. Impactul uh, este destul de mare, ar fi destul de ușor să se închide această lacună, însă nici măcar nu a avut loc o discuție. Până la urmă, stânga a introdus niște propuneri în Parlament care au fost ignorate în mare parte. Deci, imaginea pe care o vedem aici este una cunoscută. Mm, foarte mult scepticism la început și până la urmă când apare presiune din exterior, schimb, lucrurile se schimbă. Nu vreau să spun că Parlamentul European ar putea să facă ceva specific, este doar o observație. Wow. Aceeași impresie am avut-o și în Luxemburg. Următorul pe lista mea de intervenții este profesorul Bernd Luke. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi o întrebare pentru domnul Schmidt. M-aș lega de ce spunea și Paul Tang, adică dotarea cu resurse, ce aveți la dispoziție. Ați putea să ne spuneți ce cantitate de muncă presupune prelucrarea unui raport a unui ca, caz, deci cu dotările pe care le aveți, câte, de câte raportări de su- tranzacții suspecte vă puteți ocupa într-un an? Spuneați că e greu cu statisticile în Elveția, dar de câte puteți să vă ocupați din cele semnalate? Și apoi, considerați că dotările, echipările pentru fiu uh, sunt suficiente? Și ce se face pentru a îmbunătăți uh, faceți ceva pe, din proprie inițiativă, cereți uh, resurse mai multe, faceți presiuni ca să fiți dotați mai bine. Cealaltă întrebare ar fi pentru reprezentantul, uh, pentru domnul Luț. Ce se întâmplă cu secretul profesional pentru activitățile tipic uh, avocățești, cum ar fi consilierea? dacă avocații în mod intenționat nu cer detalii, nu cer cifre și se referă numai la situația juridică, la posibilitățile juridice, discută numai despre acestea în mod abil, des, adică despre cum s-ar putea face anumite lucruri nu tocmai uh, în regulă, atunci nu s-ar putea să recurgă la serviciile unui contabil ca să nu rămână, ca să nu se ocupe decât de aspectele juridice? Am putea să găsim o soluție ca totuși un astfel de avocat să nu fie protejat de secretul profesional? Domnul președinte, domnul Luț, dacă un avocat în privat sau în activitatea profesională are posibilitatea să dea un consiliu, atunci e acoperit de secretul profesional. Dacă în această activitate de consiliere, de sfaturi, care ar putea sau serve, serve sau ar putea servi la aprecierea posibilităților de a face spălare de bani, atunci trebuie să fie conștient că intră sub incidența articolul 305 uh, bis din legea privind combaterea spălării banilor pe care am menționat-o. Deci uh, se încadrează fie la instigare, fie la complicitate. Deci, dacă dă sfaturi despre cum să fie construită o structură, o firmă, astfel încât să poată fi trimiși bani acolo, să zicem în Turcia, uh, sau despre felul în care să depună banii ca să nu fie ușor de, găsuri, atunci, de găsit, atunci, după părerea mea, e cel puțin complice la spălarea de bani, deci e pasibil de pedepsă și dacă tranzacția se realizează sau nu, spălarea de bani se produce sau nu, este irelevant. Bun, acum despre dotările. Bun, încep cu uh, raportările de uh, tranzacții suspecte. Vă spun ce s-a întâmplat uh, anul trecut. În Elveția a, preferăm rapoarte de calitate, nu o cantitate mare, din motive evidente. Uh, FATF recunoaște uh, la rândul său acest lucru și înclină să susțină mai mult partea de calitate decât cantitatea. Anul trecut s-a întâmplat în felul următor. O țară africană bogată în petrol desfășura o anchetă de corup, privind corup, corupția privind unele persoane, unele s-au ascuns, unele a plecat din țară. În două săptămâni, prim fiu, pe care noi o numim MROS, am primit vreo 10 rapoarte că aveau uh, o legătură cu Elveția. Mi-a luat jumătate de zi să scriu băncilor pentru a bloca, bloca conturile, pentru a îngheța conturile și ca să cer uh, istoricul conturilor. Istoricul arată că majoritatea sumelor sunt în altă parte. De atunci am deschis, între timp am deschis uh, un caz de cooperare de asistență judiciară cu Regatul Unit, pentru că o parte din problemă ține de Regatul Unit. Și lucrez bine cu Regatul Unit. Ne-am întâlnit uh, acum ceva vreme și am pus totul la punct ca să putem ancheta cazul. Problema e că infracțiunea principală, corupția în sine, s-a produs în acea țară africană. Țara africană, pe bună dreptate sau în mod greșit, e etichetată ca fiind foarte coruptă. Deci, din punct de vedere pragmatic, va fi foarte greu. Pentru că dacă cer guvernului de acolo să-mi spună dacă sunt corupți sau dacă ministrul lor uh, e corupt, nu sunt sigur că o să primesc un răspuns admisibil în instanță. Aici încep problemele. Până acum nu am muncit prea mult pe acest caz, dar voi munci. Deci probabil că o să ajungem la o tranzacție extrajudiciară și o să căutăm să recuperăm banii împreună cu colegii din Regatul unii. Despre fiu e o structură a grupului EGMON. Aranjamentele EGMON dintre țări impun acest lucru. Se face schimb de informații rapid, periodic, fără multe obstacole, pentru că dacă trebuie să trimit informații unui coleg din străinitate, trebuie să apelezi la asistență judiciară, consumă timp acest lucru și nu e foarte ușor. Grupul EGMON nu are astfel de piedici formale. Consecința însă e că nu pot fi folosite în instanță respectivele informații. Aceasta e structura grupului ECMO. Deci n-ai ce face. Dacă prin unitatea noastră de informații financiare fiu, aflu sau informez, și am menționat Israelul puțin mai devreme, pentru că e un caz de corupție acolo, în desfășurare și vreau să știe dacă există un cont în Elveția. Bun, deci prin fiu am făcut schimb de informații pentru ca ei să folosească informația, trebuie să trimite Elveției o solicitare oficială de asistență judiciară și abia apoi, cu ajutorul acesteia, o să se poată ajunge la instanță. O să dureze, e posibil, dar știm informația. Și eu o știu, și ei o știu, și toate fiul știu, dar nu avem cum să ajungem în instanță cu această informație. Asta e situația, nu avem cum să o schimbăm. În regulă, mulțumesc, până domnul președinte domnul Marino, o scurtă intervenție și după aceea continuăm. Da, cred că numai ascultându-l pe domnul Schmidt, putem spune că după ce informațiile au fost date de ziare, băncile elvețiene au informat despre uh, uh aceste tranzacții suspecte MROS. Cred că trebuie să revenim la problema cunoașterii clientelei, pentru că băncile ar trebui să poată ști dacă conturile se deschid în numele unor persoane expuse politic, cu riscuri politice. Îmi cer scuze, spune domnul Schmidt, nu, nu au fost deschise conturile nu erau pe numele nici unei persoane publice, politice. Era vorba de comercianți cu petrol, dar se pare că ei plătiseră mită unor funcționari. Dar funcționarii, cei expuși politic, nu aveau bani, nu aveau conturi bancare în Elveția. Domnul președinte spune, da, nu era vorba de persoane expuse politic. Domnul profesor Marino spune indirect, da. Domnul profesor Marino, nu cred că vreo bancă din... Domnul Schmidt, vreo bancă din Elveția ar accepta conturi, să deschidă conturi pentru persoane expuse politic pe, din țări africane despre care să știe că sunt corupte. Nu și-ar asuma riscul acesta nebunesc. Din partea liberalilor urmează Maurice Coțcatu, Dray Finch, Ray Finch și poate și doamna Ana Gomes, dacă nu terminăm până atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Se conturează impresia că problema e până la urmă că dacă putem urmări numai circuitele fără întrerupere de bani, atunci Uh, nu o să putem combate spălarea banilor. Mi se pare că există carențe, ruperi de lanț informatic. Puteți să ne spuneți care ar fi uh, posibilele modificări legislative astfel încât să se poată urmări fluxurile de numerar de bani uh, fără a mai interveni această problemă de lanț de informații întrerupt și pentru domnul Schmidt, în legătură cu anonimitatea sau uh, acești uh, directori fictivi, uh, facem presiune acum în Parlament astfel încât să nu mai se creeze aceste firme fictive. Există ideea registrelor beneficiarilor reali, deci dacă există construcții din acestea în cascadă sau fictive, putem să vorbim în viitor de uh, imposibilitatea de a mai uh, întreprinde fapte ilegale sau cel puțin să vorbim, putem vorbi de urmărire penală? Nu sunt foarte optimist, spune domnul Schmidt. Dacă știm cine e cine, e mai ușor, dar infracțiunile sunt comise de ani de zile de oameni cunoscuți. Oricum, e mult mai ușor dacă știm, dacă putem afla foarte repede cine e în spatele mișcărilor de bani. Bineînțeles că va fi mai ușor să-i urmărim și pe oameni și pe aceste firme, structuri. Mai dorește cineva să adauge ceva? Întreabă domnul președinte. Domnul Turer Poate o să primiți un răspuns la întrebarea despre uh, golurile acestea de informații. Domnul Țilman, dacă regulile FATC ar fi aplicate peste tot, toată lumea peste tot ar fi la fel și n-ar mai fi această problemă. Cea mai bună modalitate de a ne asigura că lanțul de informații nu se întrerupe în niciun punct e să aplicăm cu consecvență legea, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Bun, urmează Miguel Urban de la GUE. Pregunta. Mulțumesc. Două întrebări pentru domnul Peter Lutz. Uh, cabinete de avocatură vețiene se bucură de o, un avantaj față de bănci pentru că nu sunt supuși uh, supravegherii, și, ci doar autoreglementării despre care ați vorbit. După cum am mai auzit în comisia noastră, în jur de 90% din companiile Mossack Fonseca gestionate din Elveția erau uh, gestionate de către uh, avocați și doar 10% de bănci. Prima întrebare ar fi dacă considerați că această preferință a clienților Mossack Fonseca ar putea să fie legată de absența supravegherii. În al doilea rând, știm că în uh, acțiunile împotriva uh, spălării de bani, acești avocați trebuie să fie responsabili, trebuie să uh, se asigure că respecte, le, respecte, respecte legea în fiecare moment. Însă, spre deosebire de alte state europene, această recomandare nu se aplică în Elveția, după cum ne arată și domnul Mark Pitt la audierea sa în comisia noastră. Deci acest lucru explică de ce uh, pasiunea uh, acest pentru uh, Elveția, unde se, s-au îndreptat uh, foarte mulți corupți în țara mea, cum ar fi Barcenas sau Urdan Garin. Uh, aș dori să vă întreb în legătură cu autoreglementarea pe care o aplicați dumneavoastră, dacă se poate considera că, nefiind obligați să uh, uh, declare uh, aceste uh, nefiind această obligație de due diligence, uh, nu cumva există o tentație de a încălca legea. Dacă ați vorbi puțin mai încet și puțin mai rar, uh, poate am putea să urmărim și interpretarea. Vă rog. Cine răspunde, domnul Luț? Nu știu dacă pot uh, să urmăresc toate întrebările, toate detaliile întrebării, în acest ritm atât de rapid, dar uh, am auzit că s-a vorbit de uh, bănci și de supravegherea corespunzătoare. Uh, și băncile sunt active ca intermediari uh, financiari. Nu ni se pare că avocații au un avantaj competitiv, uh, dar e drept că n-au uh, parte de o supraveghere mai intensă decât băncile, pe de altă parte. Uh, Uh, sunt condiții egale, ca și pentru bănci. În legătură cu activitățile clasice ale avocaților, uh, și acolo există um, o supraveghere comparabilă cu cea aplicată pentru activitățile bancare. Trebuie să verifică dacă se respectă legislația aplicabilă profesiei și nu e vorba neapărat până la urmă de autoritate de supraveghere, dar există sancțiuni, există un cod, există și mm, aplicabilitatea lui 305 din legea privind combaterea spălării banilor. Am văzut uh, pe un uh, slide că aveam uh, tipurile de avocați implicați, era acea, mm, acel grafic cu o parte mare roșie, una bleu și una gri, mai mici. Um, trebuie văzut dacă acei directori fictivi uh, din Panama uh, aveau vreo legătură cu Elveția. Și spunem că cei care fac uh, deplasările de bani uh, Uh, nu, uh, nu sunt supuși acestor verificări ale autorităților de supraveghere. Uh, știm că au existat e mail scrisori clasice în anumite cazuri, dar Domnul președinte spune, dar e diferit dacă un provider de internet sau poșta conciliază sau dacă o face un avocat. Domnul Luț, dacă e vorba de un avocat și se produce spălarea de bani, atunci se aplică 305 bis din legea împotriva spălării banilor. Bun, nu mai revin, am tot spus acest lucru. Și în încheiere, Uh, celebritățile care preferă să meargă în Elveția, să se stabilească acolo. E greu de spus. Eu bănuiesc că există mai multe motivații pentru care persoane bogate merg în Elveția. Că e vorba de spălare de bani sau alte motive, nu pot să răspund în mod responsabil. Asta nici noi uh, n-am fi putut să vă cerem. Ne uităm la ceas, mai avem șase minute, două întrebări ne rămân. Domnule Schmidt, foarte pe scurt, voi încerca să fiu foarte subțint. Poate că s-a strecurat o neînțelegere. Nu cred că avocații sunt o problemă. Gândiți-vă la un avocat din Geneva sau o altă persoană responsabilă care uh, căruia a fost încredințată un uh, cont bancar în Geneva. Problema este unde se găsește uh, acest cont bancar. Dacă el este în Elveția, e reglementat în Elveția. Dacă este contul în Regatul Unit, acolo trebuie reglementat. Acolo, acolo se poate umbla, în funcție de locul unde se găsește contul. Nu știu dacă vă amintiți de, cost, uh, de cazul uh, Roldan, uh, o persoană de la Guardia Civil din Spania. Dacă vă amintiți de cazul acela, am cooperat foarte bine cu autoritățile spaniole la vremea aceea. Nu avocații sunt problema. Avocații nu sunt o problemă. Problema sunt băncile care dețin banii. Roldan Bárcenas, Banas. De ce se duc Roldan și Barzenas în Elveția? Aceasta este întrebarea. Bilateral, bitte bilateral. Also... Vă rog, discutați în bilateral. Nu abuzați de timpul nostru. Ok. La următoarea audiere vom aduce și serviciile poștale aici să ne răspundă la întrebări. Foarte pe scurt, avem mai puțin de 5 minute. Doamna Molly Scott Cato nu mai are patru minute, foarte pe scurt, din păcate intervenție fără microfon. Îmi pare rău să aud că e această problemă cu statisticile în Elveția. Financial Center and the names of Zurich and so on. I'm also... Pentru că știu că în uh, Elveția sunt și centre financiare responsabile, cum sunt cele de la Zurich. Însă nu avem date suficiente în legătură cu tot ce se întâmplă. Poate că ar trebui să avem date în acest sens mă preocupă un alt lucru. Că nu sunt suficienți bani în uh, Elveția, am auzit, ca să nu aveți suficiente anchete. Și, nu știu, uh, inspirați-vă din modelul danez și proporția din PIB care este alocată unui astfel de acțiuni. Aș dori mai multe detalii în legătură cu anchetele propriu-zise care au uh, reieșit după Panama Papers și mă refer la clienții dumneavoastră. Și în cazurile cu risc uh, perceput uh, scăzut, cât de des verificați dacă nu cumva suntem, este tentația de a avea infracțiunea de spălare de bani. Dar ce se întâmplă cu reglementarea avocaților? Este, există un singur organism care reglementează această braslă Uh, e un sistem fragmentar, fragmentat, așa cum se întâmplă în Regatul Unit, dacă nu mă înșel. Domnul președinte întrerupe. Ce se întâmplă cu licența lor? Ambele întrebări se regăsesc uh, în uh, scrisoarea pe care le-am trimis-o deja invitațiilor înainte. La prima nu s-a putut răspunde, în a doua s-a răspuns în, în documente. Îmi pare rău că n-ați fost de la început aici. Acum uh, domnul Luț și apoi colegul Finci. Pot să-și piardă autorizația de a profesa, au vocații. 90% uh, din notari și uh, avocați fac parte din asociațiile respective, mai rămân 10% care nu sunt afiliați deci, e o oarecare fragmentare. Nu cunosc cifrele exacte, dar 15% din avocați uh, sunt afiliați la SRO și știu că controlele pentru uh, cazurile cu risc mic avem cam 10.000 de avocați în Elveția, cam 950 aproximativ sunt afiliați la SRO, la organismul de autoreglementare. Există activități suspecte și rapoarte de activitate. Am auzit câți avocați sunt și că 80-90% sau uh, mai sunt 490 de rapoarte de activitate pentru bănci, pe când pentru avocație numai 10. we gave numbers and figures to, to the F- Am furnizat uh, către FTA toate datele, toate cifrele. S-a publicat un raport acum câteva luni. E greu cu statisticile, însă cifrele există. Le puteți consulta în raportul respectiv. Am auzit E și 30, dar uh, colegul de la FTD uh, Finch are cuvântul și după aceea încheiem runda de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Comments. Așa cum ați înțeles din alte co comentarii, problema deputaților europeni, este o problemă de atitudine și de asta se și prăbușește economia europeană și de asta, din fericire, Regatul Unit a hotărât să plece din Uniunea Europeană. Și vedem bine cum se pun bețe roate și serviciilor financiare. Prin mandatul acestei comisii s-a circulat ideea unei reglementări în acest domeniu care să se inspire din uh, modelul american, care este foarte revoluționar. Ce credeți? Ar putea ca astfel de prevederi să devină legislație europeană? Știm foarte bine care este relația băncilor cu clienții americani. Și oricum credem că cetățenii, clienții britanici, oricum se descurcă mai bine fără toate aceste autorități de reglementare și control. O întrebare grea cu care trebuia să începem evaluarea. Domnule Marino, puteți să spuneți ceva? I think certainly it would... Da. Ar fi bine să facem așa ceva de dragul transparenței. Însă problema este cu Statele Unite. Pentru că dacă conturile se găsesc în Statele Unite, atunci nu există un schimb simetric de informații atunci banii merg din uh, Europa, din Elveția, către Statele Unite. Și atunci se pune întrebarea ce soluție juridică poate fi găsită pe acest subiect arzător. Trebuie să cooperăm cu Statele Unite între jurisdicțiile noastre, să ne interconectăm. Statele Unite pot să invoce problema registrului de beneficiari reali adoptat în Europa, pentru că, bineînțeles, avem și autorități federale și autorități uh, statale în Statele Unite. Asta complică treaba, dar eu cred că este un model care merită să fie invitat și în alte părți ale lumii. Mulțumesc tuturor invitațiilor. Ați văzut că spre sfârșitul audierii au început să se intensifice întrebările, să se înmulțească. Mulțumesc și interpreților și încă o frază pentru doamna vicepreședinte Ana Gomes. Like you to comment on... Uh, Mulțumesc. Voiam doar să ne spuneți ceva despre tipul de control uh, în legătură cu portul Liber Geneva. Uh, pentru că ni s-a spus că e un sistem eficient de spălare a banilor acolo sau pentru a um, albi uh, bani din infracțiune. Bun, domnul președinte spune nu o să uh, avem timp acum, uh, e ceva valabil și pentru Luxemburg și Belgia și pentru multe state. Bunuri, uh, diverse acțiuni, tot felul de titluri uh, sunt uh, transportate de colo-colo, nu se mai știe nimic despre ele. Mulțumesc, ridicăm ședința și sper că luna viitoare, pe 13, în ședința la coordonatorilor, vom putea să stabilim ce etape urmează. Mulțumesc!